Possiamo iniziare? Buongiorno a tutti e a tutte. Putem să începem? Bună ziua tuturor! În primul rând, avem adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, considerăm că se adoptă această ordine de zi, la fel și procesul verbal al ședințelor anterioare. Am câteva anunțuri de făcut înainte să începem discuțiile. În decembrie 2017 s-au votat uh, trei rezoluții de urgență, una privind libertatea de exprimare în Vietnam, cealaltă s-a referit la Cambodgia, iar cea de-a treia s-a referit uh, la el Salvador. După aceea am mai avut și o serie de alte rezoluții care s-au referit la Afganistan, uh, populația Rohingya și am avut raportul anual DROA cu privire la drepturile omului și democrație în 2016. De asemenea, în ianuarie 2018 S-au adoptat alte rezoluții de urgență, una privind Nigeria, apoi niște cazuri privind activiști pentru drepturile omului, Wu Gangxie, Herang Liming Che, Tashi Wangkok și călugărul tibetan Chokei. Și încă o rezoluție care s-a referit la Republica Democrată Congo. Iată partea de informare, de comunicări pe care vreau să vi le fac. Acum avem discuția noastră uh, cu participarea delegației pentru relație cu Peninsula Arabică. Vom vorbi despre situația drepturilor omului în Yemen. Că un tema de de grande rilevanza, avem la prezență, la stăm aspettando. E vorba de un subiect de mare actualitate, foarte important. O avem uh, cu noi și pe președinta Delegației pentru Relațiile cu Peninsula Arabă. Situația drepturilor omului în Yemen a continuat să se înrăutățească de când uh, o coaliție condusă de Arabia Saudită a început să bombardeze Yemenul acum aproape trei ani. Uh, s-au săvârșit o serie de încălcări ale dreptului internațional umanitar de către toate părțile din um, conflict și majoritatea au fost um, o serie de decese în rândul civililor ca urmare a raidurilor aeriene um, făcute de coaliția condusă de uh, Arabia Saudită. De asemenea, Yemen se confruntă cu cea mai mare criză umanitară din lume, um, asta conform Crucii Roșii, Este vorba în plus și de o epidemie de holără, care bineînțeles a înrăutățit lucrurile și mai mult o, un milion de oameni sunt suspectați că au fost contaminați și um, conform uh, comisarului, înaltului comisar pentru drepturile omului, um, Comunitatea Internațională a fost uh, destul de reticentă în cerere justiție și pentru victimele conflictului din Yemen și uh, e rușinos uh, um, că a, a avut o astfel de atitudine și ar trebui să contribuie mai mult. De asemenea, este foarte important Um, o să vedem dacă doamna um, președinta delegației n-a sosit încă. O să dăm uh, deja cuvântul oratorilor noștri. În primul rând, uh, îl avem invitat pe domnul Jamie McGoldrick, care este um, coordonator rezident al Națiunilor Unite și coordonator umanitar din partea Programului de Dezvoltare Națiunilor Unite, UNDP, în de asemenea, avem pe Iona Craig, care este jurnalist um, freelance. În 2015 uh, a primit uh, premiul um, Martha Gellhorn pentru activitatea sa la The Times of London și, de asemenea, premiul uh, Orwell, premiul pentru jurnalism din partea um, Orwell Foundation. Și, de asemenea, o avem pe doamna Taiba Baioac de la um, ONG-ul Reprieve. Duna uh, ei uh, este absolventă de drept la Oxford și are un master um, în uh, drept internațional la Universitatea din Cambridge. Este jurist. Vă propun să începem cu videoconferința noastră. Am să dau cuvântul lui Jamie. Sente? Yeah.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 Eh, ora darei la parola a... Mulțumesc. Am să dau acum uh, cuvântul doamnei Craig, care poate și să ne vorbească despre această situație. N-aș vrea să repet nimic din cele spuse de Jamie. O să încercăm de asemenea să ne încadrăm și în uh, limita de timp. O să mă refer direct la chestiunile de drepturi ale omului în Yemen. Unele drepturi foarte fundamentale, la, de exemplu, accesul la apă, la alimentație, la îngrijiri medicale sau chiar la educație, la adăpost. După cum am văzut, um, deja uh, și ajutoarele au fost uh, transformate în arme de către toate părțile beligerante acest lucru afectează oamenii mai ales în partea din nord a țării, care este cea mai dens populată și unde hutii încă mai au uh, control dar uh, se probleme și în sud. Eu am uh, călătorit peste 5.000 mm, de kilometri în um, Yemen, în nord, în sud, în est și este clar că criza umanitară îi afectează pe oamenii din um, teritoriile controlate de coaliție la fel de mult ca și pe cei din nord și de asemenea uh, e folosit ca un efect de pârghie în orice fel de formă de negocieri și cumva armele, um, alimente s-au transformat în arme și acest lucru a afectat foarte mult întreaga populație din țară. Dacă ne referim la decesele din Yemen, uh, adesea se referă cifrele la victimele uh, concrete ale raidurilor aeriene sau ale conflictului armat, dar mult mai mulți oameni mor din cauza crizei umanitare. Acum, în calitate de jurnalist, aș putea să vă spun o altă chestiune legată de drepturile omului în Yemen, um, este cea a libertății de exprimare și de um, cenzurarea presei, s-au făcut detenții arbitrare, atât la nivel de stat, dacă doriți, um, dar și în Sud. Uh, la, în Sud, de fapt, Emiratele Arabe Unite sunt, de fapt, uh, principala parte implicată um, pe teren, în partea de Sud, din partea coaliției um, s-au făcut o, mii de, de, de rețineri Uh, dar de fapt este vorba de o epurare politică în Sud uh, și sunt, uh, este țintit în special partidul Isla din Yemen. Acest lucru a avut un impact foarte mare asupra libertății de exprimare în Sud, chiar dacă au fost activiști care s-au exprimat pe media sociale, um, Mm, și unii au fost reținuți fără mm, acuzații. Nu există niciun fel de proces judiciar în Sud de când mm, coaliția a preluat din nou teritoriul din zona Aden în toamna anului trecut. Multe persoane au fost reținute nu doar luni, dar chiar și ani. Problema aceasta a reținerilor arbitrare nu se limitează uh, doar la regiunea din sud și în nord, Houthi uh, au uh, luat și ei prizonieri, activiști politici și jurnaliști. Acest lucru s-a agravat ca urmare a clivajului la care s-a referit și Jamie um, la sfârșitul anului trecut între Saleh și Houthi s-a creat o stare de paranoia în rândul multor activiști uh, um, politici și în rândul tuturor celor care vorbeau împotriva Houthi în Sanaa. Este aproape imposibil să spui că a mai rămas ceva presă independentă în Sanaa și în um, teritoriul controlat de Huti și activiștii politici și jurnaliștii au fost afectați și, în general, populația din Sanaa se teme să vorbească cu jurnaliștii din afară, mai ales de asemenea, Houthi au restricționat accesul la internet după moartea lui um, Saleh. Mm. Um, probabil că ați văzut că sunt probleme și ați văzut că ce probleme au fost în legătura cu Jamie. După um, uciderea lui Saleh și la reținerea în masă a multora dintre susținătorii săi, uh, s-a restricționat accesul și la media sociale și la aplicațiile de mesagerie, mai ales cele care folosesc criptare end-to-end, -end, care face uh, ca anumite comunicări să fie mai sigure. Deci aplicații ca WhatsApp sau Signal pe care se bazează jurnaliștii internaționali cu precădere pentru a comunica cu diferiți oameni. La acestea accesul a fost îngreunat foarte mai multe luni, mai multe săptămâni în decembrie. Ultima dată când am fost la Sana a fost la sfârșitul Uh, lunii octombrie, înainte de moartea lui uh, sale, dar uh, ce s-a văzut a fost um, o utilizare din ce în ce mai abuzivă a Houthi, a forțelor de stat. Acest lucru s-a agravat cumva Houthi um, au impus un fel de stat polițienesc în regiunea Sanaa, care a dus la un nivel și mai ridicat de paranoia și care îngreunează foarte mult situația oricărui jurnalist sau activist politic în acel teritoriu. De asemenea, am vorbit cu copiii din țară Uh, și e clar că e o problemă legată de accesul la um, educație, pentru că și școlile au devenit ținte în acest conflict și pentru că sunt um, probleme legate de strămutarea familiilor um, și e vorba și de transport, dar și, chiar și în sistemul de educație, libertatea de exprimare a fost uh, restricționată. Am vorbit cu copii din diferite regiuni și mi-au spus că au fost bătuți la școală dacă au menționat uh, politica sau dacă au criticat în vreun fel pe cei care controlau teritoriul respectiv în care locuiau. Acum, în altă calitate, că Uh, sunt și uh, purtător de cuvânt pentru proiectul uh, Yemen Data, care a colectat date referitoare la campania aeriană a coaliției din martie 2015 încoace. Nu um, ne referim la numărul de victime, dar colectăm toate informațiile care sunt deschise pentru cei care își doresc acces în funcție de metodologia lor cu privire la țintele și localizarea acelor raiduri aeriene din um, martie 2015, când a început campania, până la 31 decembrie 2017, proiectul um, nostru a înregistrat um, mii de raiduri uh, uh, aeriene metodologia noastră reprezintă uh, o singură instanță, deci ar putea chiar să fie două raiduri într-un singur moment sau chiar 14-15 când o singură țintă este vizită de mai multe ori într-un singur raid. Dacă ne uităm la tipurile de ținte, 326 dintre acestea au țintit ferme, 123 piețe, 102 um, facilități de apă și de electricitate, 68 uh, facilități medicale și 62 um, um, depozite de alimente. Toate cifrele acestea, bineînțeles, că au impact asupra situației umanitare din țară și, așa cum a menționat deja uh, Jamie, sunt preocupări legate și de încălcarea dreptului um, internațional umanitar în uh, campania de raiduri aeriene care um, a avut loc de la începutul um, conflictului. La începutul războiului se tot uh, găseau justificări, că e lipsă de experiență, probleme tehnice, dar uh, în proiectul nostru am constatat că deja în ultima lună din 2017, după moartea lui Salem, am văzut că deja a fost un fel de mm, regres către mm, uh, începutul campaniei, ce se întâmpla atunci. Am, am văzut mm, că în perioada aceasta, martie 2015, sfârșitul noiembrie 2017, a apărut un tipar în care aproape o treime dintre raidurile aeriene au um, țintit uh, site-uri nemilitare. În decembrie acest lucru s-a modificat și raidurile aeriene ale coaliției uh, conduse de Arabia Saudită au um, um, țintit mai degrabă site-uri militare. Acum să vedem dacă acest lucru va continua pe măsură ce colectăm și date din ianuarie. Însă, în decembrie, radiile acestea aeriene um, au crescut cu 67% uh, față de cele înregistrate în noiembrie și au fost cu 17% peste media lunară. Acest lucru uh, dacă îl îmbinăm și cu um, o serie de atacuri pe uh, coastă, au dus la o escaladare a conflictului în acest moment și Uh, țintele erau din ce în ce mai mult uh, ferme, vehicule publice, autobuze, asta pe lângă cele 65 de uh, raiduri care au țintit la mm, zone rezidențiale. Bineînțeles că toate aceste chestiuni au un impact asupra crizei umanitare, pentru că um, alimentele, depozitele de combustibil, um, um, site-urile, um, facilitățile de apă, um, fermele au fost, au fost țintite, au fost victime ale acestor raiduri. Bineînțeles că acest lucru a dus la o situație foarte grea pentru oameni care nu au putut să se mai hrănească, mai ales um, că Yemenul um, deja uh, importa foarte multe alimente înainte, uh, dar acum a trebuit să se bazeze din ce în ce mai mult pe alimentele interne. Și s-au văzut că au fost atacuri și asupra uh, unor vase de pescuit, unor băși de pescuit uh, de către vase de război. Uh, Bineînțeles că acest lucru a avut un impact asupra comunității de pescari de pe coasta Mării Roșii și acest lucru a făcut să fie imposibil să furnizeze uh, alimente în restul țării. Am să încerc um, să închei pentru că așa mi s-a sugerat. În calitate de jurnalist pot să vă spun că una dintre cele mai mari probleme este legată de libertatea de exprimare și impactul asupra jurnaliștilor. Acest lucru s-a mai materializat și în uh, locuri cum ar fi Thais, unde am văzut că au fost șapte jurnaliști uciși în conflictul de acolo săptămâna aceasta. De asemenea, uh, jurnaliștii au fost ținte uh, și ale reținerilor, arestărilor, împreună cu activiștii. Acest lucru s-a văzut în sud, unde s-au creat miliții salafi, salafiste și am văzut că, de asemenea, coaliția a restricționat libertatea de exprimare și uh, au argumentat că motivația războiului este una religioasă, dar este una și foarte conservatoare, lucru care e foarte important în locuri cum ar fi Aden sau Thais, unde a fost un fel de aplicare religioasă a legii în, în, asupra tinerilor de acolo și acest lucru le-a restricționat libertatea de exprimare. Am să închei acum și am să dau cuvântul uh, domnului președinte. Sentiamo Teiva Vaia. Mulțumesc, îi dăm cuvântul Leilei acum. Mulțumesc. O să vorbesc despre ceva puțin diferit, pentru că eu cred că știți că multă atenție a fost îndreptată pe bună îndreptate asupra um, coaliției conduse um, de Arabia Saudită și asupra minorităților. Eu cred că nu s-a discutat destul în mass media, de fapt, despre acest subiect, pentru că acțiunea Statelor Unite este de multe ori um, văzută ca o chestiune aparte și și situația Houthi este văzută ca altă problemă. Toate acțiunile la sol sau acțiunile uh, conduse de către coaliție nu sunt parte, de fapt, din agenda Yemenului, ci sunt parte din acțiunile SUA în general în această regiune. Președintele Trump a ordonat 124 de uh, lovituri, de exemplu, de raiduri aeriene și uh, e destul de greu, de fapt, de estimat câte au fost. Sunt peste uh, 280% mai multe decât cele pe care le-a ordonat președintele Obama. Deci aceasta este situația momentan. Eu, ca reprezentat uh, al unui ONG, suntem foarte îngrijorați de ceea ce vedem, pentru că e mult mai rău ceea ce se întâmplă acum uh, sub președintele Trump și ni se pare și că nimeni nu vorbește despre ceea ce fac Statele Unite, care folosesc conflictul uh, existent ca acoperire pentru acțiunea lor. Acolo unde sunt uh, raiduri uh, aeriene nu este întotdeauna lângă conflict, se concentrează pe anumite zone, dar sunt și, și mai, mult mai multe raiduri cu drone uh, foarte, unele foarte grave, um, iar în ianuarie anul trecut am avut uh, în Iona um, un, uh, un atac uh, chiar la sol. Unul dintre ele a dus la, la moartea a 23 de, de persoane, dintre care și copii și un bebeluș, o fată de 8 ani, uh, și un bebeluș. Deci este un impact uh, îngrozitor asupra persoanelor care trăiesc acolo și care trăiesc practic sub atacurile dronelor uh, americane. Nu sunt membri din Al-Qaeda, ei doar trăiesc în zone izolate și și-au, și-au uh, petrecut majoritatea timpului în ultimii ani să iasă de sub incidența dronelor și dronele îi, urmează, îi urmăresc. Deci mulți și-au pierdut viața, este îngrozitor să vedem ce se întâmplă acolo, iar președintele Trump uh, nu face decât să-și încalce promisiunea de a nu uh, omorâ și civili uh, și membrii ai minorităților. Alt ceva s-a întâmplat în un alt raid din mai în altă provincie cu cel puțin cinci civili care au fost omorâți și se pare că anul trecut uh, a fost numai începutul unei tendințe. Motivul de îngrijorare pentru Europa este că Europa este complice în ceea ce se întâmplă acolo. E vorba de nu e vorba numai de acțiunile Statelor Unite, ci de războiul împotriva terorismului în general. Știm că Regatul Unit are foarte multe megadate împreună cu SUA și pe baza acestor mega, metadate um, SUA își ia deciziile despre unde să lovească. Știm de asemenea că și serviciile de informare britanice care sunt prezente în Yemen oferă uh, informații, oferă inteligență umană pentru a ști unde să-și îndrepte raidurile și care sunt țintele și știm că și piloții mm, lucrează, britanici lucrează în Nevada, de exemplu, și uh, sunt piloți de drone pe uh, avioane americane. Nu e vorba însă numai de Marea Britanie, e vorba și de alte state membre. Știm că avem în Ramstein, uh, în Germania, o bază americană care a fost uh, descrisă ca fiind un o legătură foarte importantă pentru forțele americane. Acolo se face analiză în timp real a imaginilor care sunt primite de la drone, deci dronele care au camere de filmat și persoanele din Ramstein oferă analiza acestor imagini care este transmisă informația la piloții din uh, Nevada sau din altă parte din uh, uh, America și decid după aceea dacă trebuie să atace sau nu. Ramstein este așadar o locație de intersecție importantă între SUA și Orientul Mijlociu, mai ales Yemenul, pentru că cu, fără această stație de satelit pe care o au la Ramstein, nu s-ar putea conduce drone, nu s-ar putea ghida drone în Yemen. Și Germania este complice la acest lucru. S-a hotărât de pre, uh, timpul președintelui Obama, dar este mult mai îngrijorătoare acțiunea pe timpul președintelui Trump, care nu a respectat regulile și limitările dreptului internațional, mai ales a dreptului uman german. Guvernul german uh, a avut o ocazia de a reconsidera cooperarea sa uh, cu SUA uh, sub președintele Trump și a spus în Germania că nu consideră deloc să -și, că este oportun să-și reanalizeze baza angajamentului față de SUA și deci să continue ca până acum complicitatea germană în programul dronelor americani este, deci, evidentă și nu cred că este cazul să mai analizăm dacă este vorba de o încălcare a dreptului la viață sub Constituția germană. Dar și Italia are participare la Siganela, de exemplu, în, în Italia există o bază în care uh, și, de asemenea, Italia a permis uh, atacuri cu drone în Libia chiar anul acesta. E însă foarte neclar și aici guvernul italian a refuzat să spună, să dea informații. Uh, nu se știe cum, se, cum decurge procesul de adoptare, de aprobare, pentru că nu dorește, guvernul italian nu dorește să, pro, să uh, arate prin ce, cum fel se iau deciziile pentru um, trimiterea dronelor. Uh, legislația cu privire la liber, accesul la, liber, la informații a fost, um, a fost invocată pentru a putea afla aceste informații. E foarte îngrijorător că statele membre ale Uniunii Europene cooperează cu administrațiile și chiar o fac în secret, ceea ce arată o lipsă totală de transparență față de ceea ce fac celelalte state membre, despre ce ajutor oferă, care sunt pașii pe care îi iau pentru a se asigura că obligațiile lor uh, sub convenția, din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului nu sunt încălcate și din Constituțiile proprii ale acestor state membre. După cum am mai spus de mai multe ori, suntem îngrijorați de, în, din timpul președintelui Obama, dar ceea ce vedem sub președintele Trump este o mare um, accelerare a loviturilor, a atacurilor cu drone, cu uh, victime uh, care nu au nicio legătură, oamenii nu înțeleg de ce persoane care nu au nicio legătură cu Al-Qaeda sunt ținta acestor atacuri. Am văzut o creștere a frecvenței, atacurilor și în același timp o slăbire a acelor uh, clauze de salvgardare pe care le aveam. Președintele uh, Trump are o politică de... Președintele Obama avea o politică de verificare uh, a obiectivelor pentru a se asigura că nu există victime civile. Aceste linii directoare însă care îl ghidau au fost înlocuite cu un document de noi standarde și proceduri care nu a fost făcut public și care se spune că acele clauze sunt mult mai uh, laxe acum în ceea ce privește protejarea vieților civile și numărul de persoane care pot fi țintă este mult mai mare acum. Cei dintre dumneavoastră care trăiesc, care lucrează în domeniul drepturilor omului știu că singura justificare pentru a sacrifica vieți umane civile este când există o amenințare iminentă, ceea ce nu se aplică aici. Există chiar uh, operațiuni cu nivel scăzut de risc în care nu există uh, nicio amenințare de acest gen și sau există persoane care nu au nicio legătură sau nicio afiliere cu Al-Qaeda și totuși sunt atacați. Am mai văzut uh, și că CIA-ul și-a reluat atacurile. Președintele Obama a încercat să oprească această tendință, să limiteze folosirea dronurilor, eh, dronelor de către CIA, de către CIA, dar eh, și în Siria, iar președintele Trump a eh, permis CIA să înceapă și ei atacuri și aceasta arată o totală lipsă de transparență și responsabilitate. Totul se întâmplă în secret, nu există nicio niciun angajament formal, nu există nicio informare despre victimele civile sau despre raidurile care au avut loc. Am avut uh, ocazia să facem anumite investigații, dar nimic independent și nimic nu se apropie de, de fapt, adevăratul număr al uh, victimelor civile acest lucru trebuie să fie tratat în Parlament. În niciuna uh, din rezoluțiile despre Yemen nu au fost folosite cuvinte dure despre activitatea SUA în Yemen și niciodată nu s-a spus că e un conflict separat. Parlamentul a avut o rezoluție puternică despre folosirea dronelor în zone de conflict sau în afara lor. Asta este ceea ce se întâmplă în afara zonelor de conflict și se întâmplă cu susținerea unor state membre din Europa. Și se pare, de asemenea, că această susținere va crește uh, într-o lume în care terorismul este cuvântul cheie pentru a putea să facă statele ce doresc, fără să mai ține cont de, stat, de drepturile omului, care au, sunt și ele mm, apărate de anumite legi care nu sunt acolo degeaba. Nu este, SUA nu este, uh, Yemenul nu este parte din conflictul pe care SUA com, pretinde că îl combate și um, nu este de fapt uh, un conflict armat și de aceea se aplică în continuare normele uh, drepturilor omului, iar dacă SUA nu folosește și, în general, Europa nu folosește aceste uh, arme letale în, uh, în zone care nu sunt de conflict în Europa, de exemplu, nu văd de ce trebuie să le folosească aici. Suntem foarte îngrijorați de ceea ce vor face guvernele noastre și cu cine sunt, de fapt, pe felie. Nu este vorba de o administrație aici care ține cont de dreptul internațional de protecția victimelor civile. Eu cred că mulți dintre dumneavoastră ați avut uh, ocazia să vedeți raport, rapoarte făcute și publicate în New York Times, în care se vorbește de o creștere enormă a numărului de victime sub administrația Trump. Am văzut în uh, Yemen, dar și în Somalia același lucru. SUA dorește să extindă și pe Tunisia și pe, uh, și pe Libia. Libia se află la granița Europei, practic, și nu e vorba de un conflict care are loc uh, foarte departe de noi. Dar uh, nu mai avem timp, așa că vreau să vă propun să îmi puneți întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, o să ascultăm uh, deputații să vedem dacă ei au întrebări sau observații de făcut. Vă rog! Doamna Lochpiller, mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc tuturor pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați prezentat cercetările și uh, ne-ați dat atâtea informații. Am mai multe întrebări. În primul rând vreau să știu ce face Uniunea Europeană în Yemen uh, ca atare pentru a aborda problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră. De exemplu, protecția acelor jurnaliști care au fost deținuți după omorârea lui Sally sau sale sau uh, implicarea, în ceea ce privește implicarea SUA și uh, dronele, vreau să citez uh, din uh, Washington Post un jurnalist care spune pe 17 iunie că uh, Associated Press a spus că forțele SUA au fost implicate în tortură, uh, tortură împotriva teroriștilor care se află în închisori și că fac acest lucru împreună cu forțele eh, Emiratelor Arabe Unite, interogând persoane în aceste condiții de tortură. Altceva ce nu s-a menționat, Yemenul are în continuare pedepsa capitală și în ianuarie anul acesta membru, membrii comunității Bahari, Hamed Bin Haira, de exemplu, au avut o motivație religioasă pentru a fi trimiși uh, în judecată, pentru a fi trimiși uh, pentru a fi uh, aplicată pedapsa capitală. Și vreau să știu dacă dumneavoastră vă ocupați de această situație, de situația din închisori și ce face Uniunea Europeană în acest context. Eu vin de la Verzi și vin din Germania și dumneavoastră, pe bună dreptate, ați vorbit despre implicarea Germaniei indirectă în, uh, în atacurile cu drone. Problemele cu baza de la Ramstein și am analizat situația când am aflat că CIA-ul uh, folosea Ramsteinul pentru a kidnapa oameni și a aduce la Guantanamo, problema este dacă Germania poate să anuleze închirierea, de fapt nici măcar nu e închiriere, dar e o formă de tratat care se aplică pentru o bază militară, de contract pentru închirierea acelei baze. Nu se știe dacă se poate um, anula. Ați putea aduce aceasta în discuție. Este totuși incredibil că Ramstein este și centrul pentru implicările conflictuale în Africa, dar e foarte dificil pentru guvern, chiar dacă uh, dar nu este cazul, dar chiar dacă ar uh, putea, ar trebui să, fie o, să facă o modificare în Constituție. E o chestiune foarte dificilă, dar eu zic că se află, se știe în opinia publică și mulți nu doresc așa ceva. Dacă ne uităm la negocierile între Partidul Social-Democrat și Partidul Conservator, pe un lucru pe care s-au pus de acord nu este neapărat specific uh, legat de drone, dar spun că dacă ei vor reuși să formeze o coaliție, vor abandona exporturile de arme către acele forțe care sunt uh, implicate în conflictul din Yemen. Deja, sigur, e ceva mic pozitiv, dar este măcar pozitiv. Iar în rezoluția noastră am fost uh, foarte clari în Parlamentul European. Am spus că nu ne dorim urmărim uh, exporturi de arme, dar avem o majoritate foarte clară. Um, trebuie să facem un efort să obținem o majoritate, pentru că multe țări, incluzând țara mea, au foarte mult profit de la vânzarea de arme către Arabia Saudită, iar interesul economic al statelor membre iar pentru că Arabia Saudită se implică în afaceri în Europa, este foarte mare. Și dacă mergem, de exemplu, la Geneva și discutăm cu diplomații, vedem uh, rezistență puternică pentru dezvoltarea unei uh, poziții comune pentru folosirea uh, dronelor armate. Din păcate, în fiecare an discutăm de acest lucru, dar nu s-a făcut progres. Acum, poate cu Brexitul, Poate o să putem să fim deschiși împotriva acestui subiect, dar ar trebui să facem lobby mai des. Nu l-am ascultat, nu l-am auzit foarte bine pe reprezentantul ONU la sfârșit. Nu știu cine este uh, trimisul special al ONU care va începe uh, activitatea sa la sfârșitul acestei luni. Puteți să mai îmi spuneți încă o dată? Sau din partea SAE sau UE, cine este responsabil? Ce face partea UE pentru a face presiuni împotriva, pentru un embargo al armelor mult mai puternic. Cei care sunt implicați în uh, războiul din Yemen trebuie să se facă presiune asupra lor în acest sens și trebuie să-i cerem și reprezentantei Mogherini să pună pe agenda Consiliului Afaceri Externe acest subiect și momentan nu s-a întâmplat. Vreau doar să subliniez încă o dată că ar trebui ca doamna Mogherini să facă acest lucru la următoarea reuniune. Și încă o ultimă întrebare, doamnă președinte, dacă îmi permiteți. Vedeți că Yemenul este, așa cum a spus și dumneavoastră la început, o loc disperat. Există foarte, multă, foarte multe persoane care suferă, dar mulți nu vor să acționeze din punct de vedere politic. Criza, grupul pe crize internaționale spune că situația va merge de la o situație oribilă către una și mai rea decât acum. Și ei cer ca Consiliul de Securitate al ONU să să creeze o rezoluție ca să ceră, ceară un uh, armistițiu, un compromis politic pentru uh, ca să se găsească o soluție. Care este părerea dumneavoastră despre această soluție? Credeți că ar trebui să facem lobby pentru ea sau nu este prea util? Mulțumesc! Mulțumesc. Ai pus întrebări pentru patru deputați, de fapt, dacă e să ne uităm la ce ai întrebat. Mai dorește altcineva să întrebe? Pentru că dacă nu, vreau să dau cuvântul uh, domnului Padilia, care este responsabil din partea SAE pentru Yemen. Vă rog. Thank you, Chair, for um, this opportunity. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această ocazie. SAE salută faptul că Yemenul este din nou pe ordinea de zi a Parlamentului European. Unul dintre obiectivele pe care le avem este să creștem conștientizarea în ceea ce privește Yemenul și criza care afectează această țară. În ceea ce privește întrebările specifice, da, Uniunea Europeană și SAE, în special, dar și colegii de la Comisie, au încercat să dezvolte o strategie privind Yemenul împreună cu statele membre și lucrează la trei subiecte principale. Pe de o parte, încercăm să consolidăm prezența politică și legăturile politice cu principalele partide politice. În al doilea rând, încercăm să ajutăm cu uh, proiectele guvernamentale în domeniile esențiale pentru Yemen, cum ar fi alimentația sau sănătatea și avem de asemenea uh, foarte multe programe de ajutor uh, umanitar și de livrare de ajutor umanitar. Dar în ceea ce privește drepturile omului, bineînțeles avem foarte multe subiecte pe care încercăm să le rezolvăm. În primul rând, Delegația noastră a fost uh, uh, mutată de la Bruxelles uh, la Aman și deci avem o delegație în regiune, ceea ce este o evoluție salutară. De asemenea, discutăm cu interlocutorii adecvați, am deschis căi de comunicare pe toate canalele. Delegația noastră a vizitat Sana în august și am profitat de ocazie pentru a discuta cazurile diversilor jurnaliști care au fost arestați Uh, de fostul președinte în Sana. De asemenea, suntem uh, în legătură cu uh, comunitatea în ceea ce privește cazul lui Haihara și încercăm să vedem ce se întâmplă cu sentința, cu condamnarea, deși data execuției încă nu a fost stabilită ambasadorii acreditați în Yemen împreună cu alte delegații vor discuta despre asta mâine la o reuniune a șefilor de misiune și se va lua o decizie în privința măsurilor care urmează a fi luate. În ceea ce privește solicitarea doamnei deputat către înaltul reprezentant, da, am primit această solicitare și suntem perfect conștienți de acest subiect. Embargoul privind armele și exportul de arme către orice țară, inclusiv Arabia Saudită, necesită unanimitatea statelor membre. SAE a încercat să uh, prezideze grupul privind armele la Consiliu și să se asigure că se pun în aplicare niște linii directoare, mai ales când este vorba de uh, partajarea de informații și de uh, acordarea de permise, pentru că asta ține de competența statelor membre. Dar încercăm să ne întărim rolul în acest uh, domeniu în măsura posibilului. Uh, SAE încearcă să facă tot ce poate, dar are nevoie de ajutorul statelor membre și are nevoie de acest ajutor în ceea ce privește Yemenul. Pentru că uh, această criză necesită deja o, o soluție politică. În uh, altul reprezentant a discutat cu omologii săi și sperăm că Yemenul va fi pe ordinea de zi politică a statelor membre în uh, cursul acestui an, pentru că acesta este al treilea an de război. Vă mulțumesc. Grație. Direi 4 minute. Mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru un minut ca să răspundeți. Vă rog. Um, I'm just going to take up two of... Bun. O să mă refer la două dintre observațiile făcute. În primul rând, presupusă implicare a SUA și în închisorile secrete și în tortură, care a fost raportată de AP Associated Press în această vară și este extrem de important să vedem că aceleași lucruri se tot repetă uh, acum prin intermediari. Deci, în loc să ai forțe americane care să tortureze uh, oamenii, uh, o fac alții în locul lor. Și ONG-ul pe care îl reprezint uh, anchetează în mod activ această situație, dar după cum vă puteți imagina, este foarte dificil să-i convingi pe oamenii care au fost supuși torturii, mai ales uh, de către forțele americane, să vorbească cu un ONG internațional, pentru că există uh, îngrijorări de securitate majore și noi nu suntem în măsură să le garantăm siguranța în vreun fel este un lucru pe care îl monitorizăm, discutăm cu oameni, am discutat cu foarte mulți oameni care au fost eliberați din aceste centre de detenție și am vorbit de asemenea și cu oameni care au în continuare rude, care au fost răpite uh, și duse în aceste centre. Este un motiv mare de îngrijorare. Alte acuzații au fost că uh, oamenii au fost duși în Eritrea cu posibilul sprijin al SUA. Din păcate, nu avem informații concrete, dar este un lucru pe care îl analizăm în mod activ și încercăm să găsim căi de a ajunge în instanță, cel mai probabil în SUA. Acum, în legătură cu Ramstein și cu problemele inerente uh, ideii de a avea o bază americană pe sol european, este într-adevăr extrem de dificil să închizi această bază militară, dar uh, nu ar trebui să fie vorba despre a interzice SUA să folosească teritoriul european, pentru că există multe operații, operațiuni militare ale SUA care nu încalcă dreptul internațional și ceea ce ar trebui să fie inclus în orice acord, ar trebui să fie o cerință că orice se întâmplă pe teritoriul german trebuie să nu încalce nici Constituția germană și nici obligațiile sale în conformitate cu Convenția Europeană sau obligațiile sale în ceea ce privește legislația privind drepturile omului. Bineînțeles, nu se poate garanta că pentru că știm că există dovezi uh, clare că acest program de drone încalcă în mod clar uh, um, drepturile internaționale, uh, Uniunea Europeană trebuie să acționeze și același principiu trebuie să se aplice și în cazul exporturilor de arme. Atunci când credeți că se va efectua export de arme încălcând dreptul internațional, trebuie uh, ca uh, SUA să nu aibă acest uh, drept. Deci trebuie să existe o negociere cu uh, Guvernul Statelor Unite. Uh, ceea ce se întâmplă destul de des, dar uh, foarte des, Parlamentul nu știe care este conținutul acestor negocieri. Deci trebuie să existe mult mai multă transparență și oricât de dificil ar fi ca un guvern să țină piept unei națiuni puternice, cum este uh, SUA, există un risc grav ca multe state membre să își încalce obligațiile în conformitate cu uh, Convenția, de la, uh, Convenția Europeană și ajunge un singur, o singură speță să ajungă în fața Curții Europene de la Strasburg. Pentru că uh, drepturile omului n-ar trebui să fie așa o, un element de negociere, n-ar trebui să se întâmple niciodată uh, așa ceva și Uniunea Europeană ar trebui să-și respecte obligațiile la care s-a angajat. Înțeleg dificultățile, dar știu că există uh, căi de a ocoli aceste lucruri. Plus că uh, există activități pe care le puteți permite sau nu pe teritoriul dumneavoastră. Este într-adevăr uh, extrem de dificil, dar Uh, tocmai de aceea aș dori să dau cuvântul colegei mele să vorbească, uh, să răspundă la alte întrebări. În ceea ce privește vânzarea de arme, bineînțeles că a existat o conștientizare mare în ceea ce privește uh, această problemă a vânzării de arme de către țări europene și utilizarea conflictului din Yemen, dar în paralel a existat și o conștientizare uh, crescută a crizei umanitare, dar mulți nu văd legătura dintre cele două. Și acum există dovezi clare care arată că aceste vânzări de arme și utilizarea acestora în conflict are un impact direct asupra crizei umanitare. Și asta se leagă nu doar de obligația morală, ci și de tratatul privind vânzările de arme care spune clar că dacă există o posibilitate ca aceste arme să fie utilizate încălcând dreptul internațional al drepturilor omului, vânzările de arme ar trebui să fie suspendate. Din păcate, așa cum au descoperit jurnaliștii ca și mine și așa cum au descoperit și organizațiile pentru drepturile omului, dovezile pe care le-am strâns noi pe teren sau pe care le-am expus uh, în presă par să nu fie acceptate ca fiind uh, independente sau verificabile. Că există aceste posibile încălcări ale dreptului umanitar internațional. Din ce am văzut eu uh, în raidurile împotriva civililor care s-au soldat cu sute de victime și au existat multe în cadrul uh, conflictului, viețile civililor nu sunt luate în calcul. Uh, uneori chiar sunt uh, vizate în mod deliberat. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă modul în care aceste vânzări de arme și utilizarea lor au un impact asupra um, crizei umanitare despre care a vorbit Jamie la început. Acum uh, există probe care sugerează că sunt utilizate în mod deliberat pentru a ținti Uh, depozitele de alimente, uh, câmpurile uh, agricole și infrastructura esențială pentru producția și transportul de alimente în țară. Și asta pare să fie parte a unei tactici mai largi în ceea ce privește un, un fel de atac economic, dacă vreți, care are loc în special în nordul țării. În ceea ce privește acordul de încetare a focului prin negocieri politice, Evident, toată lumea ar trebui să, să susțină această abordare. Este înțelept să recunoaștem că nu există o soluție militară la acest conflict și cred că este important să luptăm pentru asta mai mult acum decât oricând, pentru că am văzut uh, în decembrie forțele coaliției sunt la 60-75 de uh, mile distanță de uh, orașul portuar și uh, Asta are un impact asupra populației civile din oraș și are un impact uriaș și asupra utilizării portului pe care uh, care este un element uh, crucial pentru aducerea de ajutoare umanitare în țară. Știu că s-a cerut uh, creșterea uh, capacității portuare ale altor orașe care operează doar la 40% capacitatea, dar uh, Aiden, chiar dacă ar um, opera la 100% capacitate, are posibilități reduse de a transmite mărfurile mai departe către Sana. Există atât de multe camioane pe drum că uh, există o perioadă de patru ore pe zi în care nici nu poți să mergi pe drum, uh, având în vedere calitatea proastă a drumului și numărul mare de camioane de pe drum. Deci, uh, un acord de încetare a focului prin negocieri politice este esențial pentru că Altfel, impactul ar fi mult mai devastator decât ce se întâmplă deja cu restricțiile impuse porturilor și cu restricțiile impuse ajutoarelor umanitare. Vreau să mă refer acum și la accesul uh, jurnaliștilor internaționali în Yemen. Eu am avut bafta să pot să intru și să ies din țară în cursul conflictului. Asta în principal pentru că am trăit în Yemen timp de patru ani și am o mulțime de prieteni care se chinuie să-mi dau o mână de ajutor coaliția saudită în guvernul iemenit uh, uh, s-a străduit să blocheze accesul jurnaliștilor în țară și asta este extrem de important pentru că atunci când vorbim despre conștientizare, vorbim și despre creșterea presiunii asupra părților beligerante. Uh, există dificultăți în intrarea în țară pentru că au fost uh, zboruri care au fost anulate tocmai datorită prezenței unui jurnalist la bord. Um, au fost jurnaliști care au încercat să intre uh, cu bărcile, dar acum este extrem de dificil să ai acces în Yemen. Și uh, motivul pentru care apare acest acces este că uh, echipele de știri sunt forțate să călătorească cu echipele de securitate asociate cu coaliția de guvernare. Și uh, trebuie să aibă, deci, pe cineva de la Houthi care să-i păzească, dar este mult mai important pentru ca comunitatea internațională să aibă un impact asupra acțiunilor Houthi, uh, ca jurnaliștii să aibă acces uh, independent. Și același lucru se aplică și organizațiilor pentru drepturile omului. Au avut probleme uriașe în cursul uh, anului trecut și nu au putut să primească acces uh, pentru personalul lor internațional în țară și asta se aplică și organizațiilor precum Amnesty International sau Human Rights Watch, care au fost, uh, cărora le-a fost blocat accesul în țară. Bine, grație eu ringraziare. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, tuturor oaspeților care au venit astăzi aici. În această discuție, eu cred că vom continua să monitorizăm acest subiect pentru că e vorba de o temă foarte gravă. Ni s-au dat două indicații foarte clare, dincolo de aspectele legate de drepturile omului. În primul rând, să punem în aplicare o politică puternică a Parlamentului European pentru ca să se fa ajunge la un uh, embargo pe arme și apoi presiunea pe care trebuie să o facem asupra coaliției care este condusă de Arabia Saudită pentru că conflictul acesta distruge poporul uh, din Yemen. Yemenit. Așadar, vom continua angajamentele noastre, nu ne oprim aici și vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit și ați participat la acest uh, panel. Cominciamo. Cominciamo questo secondo punto all'ordine. Să începem al doilea punct de pe ordinea de zi, care este schimbul de opinii pe statutul minorității arabo-palestiniene în Israel. Înainte să ascultăm pe invitații noștri, aș dori să vă amintesc în ce măsură um, arabii sunt uh, și palestinienii sunt o populație foarte importantă ca număr în, uh, în Israel. Se estimează cam la 1 milion și 700 de mii de palestinieni care să au, aibă o cetățenie izraeliană. Și deci araba este o limbă oficială în uh, Israel. În momentul de față, această minoritate este foarte îngrijorată de un proiect de lege care este pe ordinea de zi a Knesetului cu privire la statul națiune ebraic. Și uh, vom afla în această discuție care sunt uh, motivațiile pentru această lege și vom vedea și uh, ce pot să ne spună aceștia. Este vorba, în primul rând, la invitații noștri de domnul Iusef uh, Jabaren, uh, care este membru în Comisia pentru Constituție și, uh, de asemenea, în Comisia pentru Justiție din Knesset. Este avocat și profesor într-un centru universitar. Îl avem, de asemenea, pe un membru al Knessetului, Iacob Peri, care este Uh, membru în uh, Comisia pentru Afaceri Economice și uh, membru subspleant în Comisia pe Afaceri Externe și Apărare, președintele delegației Cnesetului pentru relațiile cu Parlamentul European. Domnul Perry este de asemenea și fost director al Shin Bet, al Agenției Israeliene de Securitate și ex-ministru al Științei, Tehnologiei și Spațiului. Voi începe imediat dându-le cuvântul și începând cu domnul Jaberin pentru ca să înceapă această discuție. Aveți cuvântul 8 minute aproximativ. Thank you very much, uh, Mr. Uh, uh, thank you very much, Mr. Chairperson and the Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor că ați alocat timp pentru discutarea acestui subiect important. Prezentarea mea um, se va sprijini și pe câteva slide-uri, așa că putem să le urmărim împreună, sper. Aș dori să încep cu articolul 2 din uh, acordul de asociere între UE și Israel, în care se spune că relațiile între părți, precum și toate dispozițiile din acord uh, în sine, se vor baza pe respectarea drepturilor omului și principiilor democratice, care le ghidează politicile interne și internaționale și reprezintă un element esențial al acestui acord. Așadar, Israelul s-a angajat să respecte principiile democratice în relația sa cu uh, Uniunea Europeană, asta în mod oficial prin acord. Iar dacă vorbim despre Europa, trebuie să facem trimitere la principala convenție, Convenția Cadru pentru protecția minorităților naționale. E vorba de standarde pe care aș vrea să le respecte și Israelul. Pe lângă standardele europene mai sunt diferite convenții internaționale, inclusiv Convenția Internațională privind drepturile civile și politice, declarația privind drepturile persoanelor care aparțin uh, unor minorități naționale, etnice, religioase sau uh, lingvistice și relativ recent avem și declarația drepturilor privind pe popoarele indigene din 2007. Palestiniana, um, comunitatea palestiniană arabă este și o minoritate națională, dar și Mm, o minoritate indigenă. Deci ar trebui să fie protejată în temeiul ambelor convenții. Aș vrea să vă prezint acum care ar fi mm, accentul pe care îl, îl voi pune în prezentarea mea. Palestinienii sunt peste 12 milioane și au același uh, context etnic și cultural. Din grupul acesta, cam 6 milioane locuiesc în uh, zonele pe care le ocupă Israelul din 1967, inclusiv um, Cisjordania, Gaza și Ierusalimul de Est. Această prezentare se va concentra pe cei care au devenit cetățeni uh, um, israelieni după războiul din 1948, cam un milion și jumătate de persoane, adică o cincime din populație. Principalul meu argument pe care vreau să vi-l prezint este faptul că Israelul nu are o instituție formală care să uh, protejeze drepturile civile ale minorității palestiniene. Nu există niciun fel de principiu în Constituție care să protejeze egalitatea. Deci cuvântul egalitate nu apare în niciun fel de legislație Uh, cu caracter de Constituție. De asemenea, în Israel nu există legi uh, uh, privind drepturile civile um, um, in extenso, cum ar fi la loc de muncă, la locuință sau la, la, la um, educație. De asemenea, nu se menționează minoritățile naționale ca o colectivitate distinctă. Apoi, în ceea ce privește excluderea, există mai multe categorii. În primul rând, una oficială, prin lege, de iure. Apoi, um, efectele de discriminare um, prin politici și um, legi care au uh, efecte adverse asupra comunității noastre, apoi uh, discriminare materială, socioeconomică, uh, cu care ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi, în toate domeniile vieții noastre și mai este și discriminare socială care include instigare la ură și rasism. În ceea ce privește discriminarea socioeconomică, ce putem spune este că există o lipsă de reprezentare în domeniul politic. Noi mereu suntem în opoziție în Parlament de când s-a înființat statul și niciodată n-am făcut parte din vreo coaliție cu putere de decizie. Cât despre serviciile uh, civice, doar 10% din uh, organismele publice uh, de luarea deciziilor um, publice sunt reprezentate de reprezentanții noștri palestinieni și pozițiile de um, vârf doar în procent de 1% sunt ocupate de palestinieni. Cât despre alocarea resurselor publice, doar 5 până la 10% din um, Uh, bugetul public uh, este alocat către comunitățile arabe. În ceea ce privește alocarea terenurilor, în prezent doar 3,5% din uh, terenurile din Israel sunt deținute de către palestinieni arabi. Deși um, comunitatea arabă a crescut de 8 ori din 48, controlul nostru asupra terenurilor s-a înjumătățit conform uh, multor cercetări academice, comunitatea noastră este blocată în mod efectiv să poată achiziționa sau să um, închirieze terenuri. Am să merg mai departe cu discriminările socioeconomice. Vă dau câteva exemple. Cam 50% dintre familii arabe din uh, Israel sunt sub pragul de uh, sărăcie, iar uh, două treimi dintre copiii noștri sunt sub acest prag. Diferența de salarizare între bărbații arabi și cei evrei este de aproape 50% și rata de ocupare pentru bărbații arabi este 73%, și la evrei este de 82%. Doar 32% dintre femeile arabe față de 78, aproape 80% dintre femeile um, de origine evrească. Apoi, uh, în educație, doar 31% dintre arabi uh, pot să fie acceptați la universitate pe um, baza uh, rezultatelor la examenul de înscriere național față de 76% dintre evrei. În ceea ce privește identitatea națională sau etnică, um, programa școlară um, pentru arabi este um, concepută și supravegheată de către Ministerul Educației și arabii nu au aproape niciun fel de autoritate de luarea deciziilor. Studenții în școlile arabe primesc uh, foarte puțină educație, iar uh, în ceea ce privește istoria palestiniană și arabă sau geografia, literatură și cultura araba este limbă națională, dar statutul său în viața cotidiană este mult uh, inferior cel al uh, ebraicei uh, și um, araba este aproape complet absentă din sfera publică, um, reflectând o suprimare a identității arabe. De exemplu, vin la Parlamentul European și văd că există interpretare în diferite limbi în Israel pot să vă vorbesc în arabă, dar nimeni nu vă va înțelege pentru că nu există niciun fel de traducere în, în sau dinspre arabă, deși se recunoaște ca limbă oficială. Același lucru se întâmplă și în instanțe și în majoritatea instituțiilor publice. În partea a doua a prezentării mele mă voi referi la la tendințele antidemocratice din prezent în Israel. În anii trecuți am um, fost martori uh, ai unei eroziuni însemnate a principiilor democratice în Israel. Sub guvernul actual, majoritatea politică a Israelului exploatează avantajul său numeric pentru a submina drepturile minorităților. Multe dintre aceste activități antidemocratice vin din Parlamentul um, uh, israelian Um, există legislație recentă sau în curs de adoptare care um, încalcă în mod deschis uh, drepturile și libertățile civile de bază ale arabilor, cum ar fi dreptul um, de a protesta sau libertatea de exprimare și există o marginalizare a minorității arabe de către stat. Aș face acum trimitere la legea menționată de către domnul președinte al acestei comisii. Este vorba de un exemplu uh, foarte clar de astfel de discriminare din partea statului. Avem uh, denumirea oficială, este um, uh, ce ce spune această lege este că Israelul este națiunea, statul națiune al poporului um, um, evreiesc, ceea ce înseamnă că ne exclude pe noi arabii din calcul. Aș vrea să povestesc care sunt problemele legatice de, legate de acest subiect. de fapt, guvernul Netanyahu ce vrea să facă? Creează o ierarhie în care iudaismul prevalează asupra democrației. Lucru care trebuie să preocupe nu doar comunitatea arabă, ci și majoritatea evreiască. De asemenea, Israelul este considerat ca un Israel măreț și astfel neagă uh, posibilitatea de autodeterminare a poporului palestinian pentru că um, există o determinare, autodeterminare exclusivă a poporului uh, uh, din Israel, dar în propunere nu se spune clar, însă Israel uh, ce înseamnă? Că cei care semnează această propunere se înscriu la Israelul extins. De asemenea, vine cu câteva Uh, caracteristici fundamentale care sunt deja fundamentate în uh, dreptul israelian, toate derivă din uh, moștenirea evreiască sau promovează natura evreiască a statului. Și mm, aceleași, amenajări nu sunt prevăzute și pentru populația de altă etnie. De asemenea, se face o segregare necondiționată, foarte gravă în ceea ce privește construirea și urbanismul pe bază de religie și naționalitate. Acest lucru va uh, consacra și mai mult natura segregată a coloniilor și a uh, tiparelor de locuințe în Israel. De asemenea, araba nu mai este limba oficială, este uh, redusă la o limbă cu statut special, practic îi este slăbit uh, puterea și acest drept colectiv esențial. Dacă ne referim la rapoartele internaționale, inclusiv cele din partea Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene și al Departamentului de Stat din Statele Unite, vedem clar că se face trimitere la aceste probleme și se remarcă discriminarea instituțională, legală și socială cu care se, conform, se confruntă cetățenii arabi. In many areas of life. Legislația discriminatorie în multe domenii de viață, combinată cu multe diferențe economice și sociale, au dus, și aici este argumentul meu principal, la două clase de cetățeni în Israel cei care sunt cu drepturi egale, sunt cu drepturi de pline și sunt parteneri demni în statul acesta și alții care sunt de categoria a doua sau de categoria a treia, care sunt minoritari. Pentru mine este foarte dureros să fac astfel de considerente de ierarhie în ceea ce privește statutul de cetățean într-un stat care se prezintă ca un regim democratic. Doar un ultim comentariu. Vreau să fac doar uh, două recomandări uh, finale la sfârșit. De ce avem nevoie? Avem nevoie de o implementare totală a articolului 2 al acordului de asociere, cel pe care tocmai l-am uh, transmis către dumneavoastră, să ne asigurăm că Israelul își respectă angajamentele uh, față de acordul de asociere prin diferite canale diplomatice. Aceasta înseamnă o punere în aplicare totală a drepturilor civile și a drepturilor minorităților pentru uh, palestinienii arabi în Israel. Și în al doilea rând, Uniunea Europeană să trimită o misiune de investigare în Israel pentru a vedea ce politici și practici se aplică împotriva minorităților um, indigene arabo-palestiniene. Voi finaliza prin prezentarea platformei noastre politice pace și egalitate. Pace se bazează pe două state democratice, care se bazează și ele la rândul lor pe granițele din 1967 cu Ierusalimul și pe capitalul celor două, uh, și capitala comună a celor două țări, dar și pe egalitate față de uh, drepturile uh, minorităților naționale, a drepturilor colective și aceasta înseamnă o alocare corectă a resurselor publice bazate pe acorduri colective, pe uh, alte hotărâri democratice în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnul Peri, mulțumesc, bună dimineața și bună ziua tuturor. Este se recomandă ca la începutul discuției care tratează despre problema internă izraeliană, indiferent de aspectele uh, etnice sau religioase în Orientul Mijlociu, să încercăm să vedem uh, problema uh, din, din perspectivă, într-o perspectivă mai complexă. Este ciudat că Parlamentul European să fie ales să se amestece într-o chestiune internă izraeliană. Israelul are o democrație funcțională care vorbește despre statutul uh, arabilor izraelieni în trei domenii um, și îl protejează. În domeniul executiv, guvernul are un minister pentru egalitate socială și operează sub departamentul de dezvoltare economică din sectorul uh, arab și care este condus de Imam Seif, un cetățean uh, palestiniano-arab. În domeniul judiciar, Curtea Supremă are dreptul și o face în manieră cotidiană să legifereze în favoarea minorităților pentru a le proteja împotriva discriminărilor. Și, de natură legislativă, Parlamentul Israelian, Knessetul, este reprezentantul națiunii, până la urmă, are 18 membri care fac parte din grupurile minoritare. Suntem conștienți de faptul că există lacune între populația um, și arabi. Este vorba aici de o țară complexă, de o țară complexă și din perspectivă națională, religioasă și etnică și uh, lacunele economice și sociale există între aceste grupuri, nu numai între evrei și arabi. Deși Israelul încearcă să ofere drepturi egale tuturor cetățenilor săi, noi nu considerăm că trebuie să ne fie rușine de dreptul uh, de a avea un stat-națiune pentru poporul evreiesc. În ciuda acestor lacune, este clar că guvernul israelian nu dorește să discrimineze. Nu dorește să discrimineze pe niciun cetățean și pe niciun cetățean arab din această țară. Există un uh, efort continuu de a acoperi lacunele prin, uh, și de a le repara printr-o îmbunătățire a sectorului arab din perspectivă economică. Există chiar un program economic pentru a reduce inegalitățile în Israel de această natură și care oferă asistență în mod continuu populației arabe. Programul acesta este un program cu 5 uh, laturi care merge pe o perioadă de 5 ani și care dorește întărirea sectorului arab, uh, iar guvernul vrea să investească prin decizia sa din 2015, uh, din decembrie, și 15 miliarde în acest domeniu, tocmai pentru ca să se facă progrese în afaceri, în infrastructură, în securitate, în uh, transportul public și în alte domenii. Vreau să vă dau câteva puncte din acest plan. Programe uh, preșcolare în urma unor inițiative guvernamentale pentru a oferi uh, îngrijire pentru copii de 3 ani și mai mari. Absolvenți de facultate din minoritatea arabă care să poată să absolve o universitate. În anii 2000 erau doar 28%, acum sunt 50% în 2016. Educație uh, universitară. În trecut, foarte puțini uh, studenți arabi uh, aveau astfel de studii, pentru uh, absolvenții de facultate a, erau 9,8 în 2000 uh, și acum sunt 70% în 2016, iar la master 3% erau uh, în 2000, 13% sunt în 2016 așa, și așa mai departe. Deci încercăm să prezentăm de asemenea și pozițiile guvernului foarte clar, facem progrese foarte mari și în uh, domeniul sectorului transportului public, care e în continuare o problemă. Mm, trebuie spus însă că nu e o problemă numai în sectorul arab. Foarte multe s-au spus despre legea fundamentală. Voi spune însă o singură propoziție. În Knesetul israelian, până acum, nicio nu s-a făcut nicio legislație concretă suntem în mijlocul unei dezbateri, iar partidul pe care eu îl reprezint, care este parte și o parte din uh, partidul de guvernare, Licudul, este împotriva unor articole pe care colegul meu de la Knesset tocmai vi le-a expus. Deci e vorba de o discuție pe ceva pe care în momentul de față nu avem nimic concret acum. Da, Uh, e adevărat, vom uh, susține o, un proiect de lege care spune că uh, Israelul este un stat evreiesc democratic, dar vom avea grijă pentru ca să nu se diminueze rolul la 20% din cetățenii noștri și drepturile lor civile, ci vom ține cont și de transparență. Aș dori acum, cu permisiunea dumneavoastră, să vă dau câteva citări dintr-un studiu care s-a făcut uh, de curând, acum două-trei luni, în uh, societatea arabă. Iar concluziile, pe care nu vreau să le citesc pe toate, desigur, doar unele dintre ele, spun așa că relația dintre evrei și arabi în uh, statul Israel este complicată, bineînțeles. Există pe trei nivele care nu sunt neapărat uh, colidante, care nu se lovesc una de cealaltă. Um, nivelul uh, interpersonal, nivelul societal și nivelul cotidian. Aceste uh, populația evreiască are două componente uh, și anume Israel, uh, componenta israeliană și componenta evreiască, iar identitatea în populația arabă este identitatea arabă, 39%, și identitatea religioasă musulmană, cetățeni din uh, Druz și așa mai departe. Și numai un, printre cei care au fost întrebați, numai 14% s-au definit ca fiind palestinieni. Și vreau să repet acest lucru, pentru că subiectul acestei discuții este minoritatea uh, arabă palestiniană din Israel. Și vreau să repet concluzia aceasta, că numai foarte puțini dintre cei întrebați, 14% mai precis, se definesc ca palestinieni în momentul în care vorbesc despre identitatea lor. Iar uh, și mai puțin dintre ei se, consi- se consideră izraelieni. 10% dintre ei. Majoritatea arabilor care trăiesc în libertate, în democrație, câteodată în condiții foarte proaste, așa cum se întâmplă și cu populația evrească, o parte din ea, au fost, deci, intervievați și 69% au spus că vorbesc fluent uh, ebraica, în ciuda procentului foarte uh, mic al uh, evreilor care vorbesc arabă, 6% printre cei care au fost intervievați, ceea ce înseamnă că ceea ce se întâmplă pe partea uh, izraeliană este mult mai de, ușor inteligibil pentru partea arabă decât invers, decât înțeleg partea izraeliană ce se întâmplă în sectorul arab. Arabii, de asemenea, au dat dovadă de o sentiment de securitate personală mult mai bun în uh, mediul evreiesc decât uh, evrei într-un mediu arab. Majoritatea arabilor, 54% dintre ei care au fost intervievați, au raportat că se simt o, ca o parte din societatea izraeliană și 66% dintre ei sunt mândri de realizările Israelului într-un domeniu foarte larg de, de activități, sport, știință, creativitate, artă și așa mai departe. Da, într-adevăr, mai sunt anumite probleme pe care nu putem să le trecem cu vederea. Numai 32% din femeile arabe sunt implicate în uh, piața muncii, ceea ce este o problemă pe care o are Israelul și la care trebuie să găsească o uh, soluție mai bună. Nu avem Constituție în Israel, nu din cauza discriminărilor uh, în două sensuri, ci pentru că nu avem nicio Constituție încă în Israel. Și aceasta nu este un fapt care țintește discriminarea prietenilor noștri și compatrioților noștri arabi. După cum am spus, vorbind despre legislație, uh, Parlamentul uh, izraelian este foarte agitat, foarte divers, foarte dinamic. Este o democrație dinamică și ne de multe ori ne controm. dar așa este în democrație. Și eu recomand tuturor membrilor Parlamentului European să vină să vadă cu ochii lor creșterea economică, educația, nivelul de educație, libertatea, libertatea parlamentară, nu este 100%, desigur. Poate nu este destul de bună, într-adevăr. Dar dacă ar fi să o comparăm, și asta nu o să fac, dar dacă o comparăm cu vecinii noștri, Cred că trăiți, domnule de Jabarin, într-un fel de paradis. A fost o plăcere să fiu așezat alături de dumneavoastră, pentru că eu îl văd pe colegul meu, domnul Jabarin, ca pe unul dintre cei mai eficienți și inteligenți parlamentari din Knesset și este o plăcere întotdeauna să fim așezați unul lângă altul și să fim uh, alături și într-o dezbatere, deși avem uh, păreri diferite. Și atâta timp cât vorbim, eu zic că suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Grație, grație lei. Mulțumesc. O să ascultăm și deputații. Așa că dau cuvântul acum uh, lui Michel. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele introductive, atât din partea lui Iacov, cât și din partea domnului Jabarin, reprezentantul uh, minorității arabe. Eu am avut onoarea să vizitez paradisul de care vorbiți dumneavoastră. Am avut uh, experiență un an de zile acolo. Ne-am întâlnit de curând, dacă vă amintiți, și pentru prima dată la inițiativa noastră, de altfel, ne-am uh, întâlnit și cu um, problema listei comune. Am încercat să înțelegem, nu a fost foarte ușor pentru noi, dar oricum a fost un prim pas. Aș dori, în primul rând, să vă spun că Poate că eu am citit greșit ordinea de zi, dar pe ordinea de zi pe care am primit-o nu scria, nu vor, se vorbea de minoritatea arabo-palestiniană, ci se vorbea de situația minorității arabe și nu mi se pare uh, neapărat o chestiune de uh, politică internă a statului Israel. Eu sunt uh, o prietenă a statului Israel și sunt uh, solidară cu acest stat și știi și tu, Iacov, acest lucru, dar nu mi se pare că este vorba de ingerență în uh, chestiunile interne ale mm, Israelului, pentru că nu sunt chestiuni care țin numai de Israel. S-a spus foarte plastic, cred eu, aici, Articolul 2 din acordul de asociere ne obligă să urmărim uh, situația egalității de drepturi ale minorităților și să punem aceasta pe ordinea de zi. Sunt foarte recunoscătoare reprezentantului listei comune care a constatat că nu se consideră doar reprezentant uh, palestinian, ci că se vede ca o parte a societății izraeliene. Și chiar aceasta este și, cred eu, uh, cheia, este punctul de plecare. Eu am o întrebare. Puteți să vă imaginați, sau mai degrabă, cum puteți pune cap la cap uh, această politică de așezări a Israelului pe de o parte și pe de altă parte situația de care a vorbit și reprezentantul cu acordurile de construcție pentru minoritățile arabe și uh, pentru minoritățile palestiniene care sunt absolut uh, greu de obținut când atât de mult atât la sută Uh, din uh, populație de care ați vorbit dumneavoastră sunt totuși arabe acolo și totuși nu primesc aceste permise de construcție, autorizații. Și altceva, respectarea drepturilor uh, omului este o chestiune esențială, iar drepturile omului nu trebuie să fie văzute ca un cadou, așa ca și cum, aici poate interpretez eu liber, dar e ca și cum ar zice cineva, vă dăm cadouri, oricum Dacă o să le primească și palestinienii la un moment dat, aceste, le primesc aceste cadouri, rămâne de văzut, dar eu zic că drepturile acestea ale omului sunt o chestiune existențială, sunt o chestiune inalienabilă și de aceea merită să fie pusă pe ordinea de zi și ca și prieteni putem să fim și cu comentarii critice în discuție, nu? Mulțumesc! Domnul Belder are cuvântul acum. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik eh, spreek Nederlands. Mijn Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc în limba mea maternă, olandeza. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, celor doi vorbitori care ne-au prezentat situația. Sunt de ceva buni uh, membru al delegației cu Israel și întotdeauna am fost atent la situația cetățenilor arabi din statul Israel și datorită uh, trecutului meu religios, sunt uh, protestant și sunt la curent cu situația arabilor creștini din statul Israel. Este o dezbatere foarte serioasă și pentru o asemenea dezbatere serioasă este important să fii bine pregătit. Domnule Jabarin, știu că dumneavoastră faceți parte din comunitatea arabă și ne-ați uh, făcut o prezentare cu fapte, cifre și explicații este foarte important să avem aceste fapte și cifre. Aseară am citit cu mare atenție cel mai recent buletin Bian, care este un institut uh, uh, din Tel Aviv referitor la studiile arabe și care este foarte atent la situația minorității arabe din uh, Israel. Și în ultimele luni, sau cel puțin foarte recent, a existat un buletin informativ referitor la un studiu extrem de reprezentativ care analizează situația uh, arabilor din Israel, cum văd ei lucrurile, care este atitudinea lor. Noastră sunteți profesori, deci presupun că sunteți la curent cu acest studiu. Dacă nu, atunci vă, vi-l recomand cu căldură. Este un raport foarte subtil și care intră în foarte multe detalii. Dacă ai o delegație europeană care vine uh, de la Parlament, de la Comisia Europeană, de la Consiliu, pentru a te pregăti așa cum trebuie, pui mâna pe documentele de care ai nevoie și asta am făcut și eu. Și revin acum la studiul despre care vorbeam. Ceea ce m-a frapat pe mine este că situația mi se pare un pic mai complexă decât sugerați dumneavoastră. Spre exemplu, Au existat întrebări legate despre uh, modul în care arabii percep cetățenia israeliană. Vorbeați despre uh, discriminare economică și întrebarea s-a referit și la situația lor economică. Și o să încep cu asta. Cu siguranță există divergențe, dar în general 60% dintre respondenți au spus că situația lor este pozitivă, că au o atitudine pozitivă. Bineînțeles că nu putem ignora faptul că 39% au o percepție negativă. Deci, bineînțeles că sunt probleme, dar există probleme peste tot. Și trebuie să nu uităm că situația este un pic mai nuanțată. Deci vorbim despre un 60% la 40%. Asta ne arată cam care este situația. Și ceea ce mi s-a părut că lipsește din prezentarea dumneavoastră și vreau să vă adresez întrebarea amândurora, pentru că mă interesează o clarificare pe un punct extrem de serios, vreau să vorbesc despre situația celor care locuiesc acolo, care trăiesc acolo și care nu se simt atât de bine. Și întrebarea este ce anume vă face să vă simțiți prost, care sunt subiectele cele mai fierbinți care vă afectează în viața cotidiană. Asta a fost una din întrebări. Și, uh, în primul rând, uh, a fost siguranța personală, uh, violența și criminalitatea, 92%, apoi rasismul, la care v-ați referit și dumneavoastră, pe locul 3, economia și uh, ocuparea, 46% și pe locul 4, 9,9% problemele palestiniene. Deci astea au fost cele patru răspunsuri la această întrebare. Ați putea să comentați un pic uh, legat de siguranța personală, spre exemplu, de îngrijorările lor legate de criminalitate, ce se întâmplă de fapt, astfel încât să am și eu un context mai larg. Uh, am foarte multe observații pe care aș putea să le fac, pentru că mi-am petrecut mult timp uh, citind acest document aseară. Dar plecând de la ceva ce ați spus am, amândoi, uh, cum se definește identitatea? Pentru că nu este un subiect simplu. Identitatea națională are și o componentă etnică. 98% dintre respondenți au spus că se simt cetățeni palestinieni în uh, Israel, dar 42,8% se simt cetățeni arabi în uh, Israel. au spus că sunt doar uh, arabi și atât. Deci cifrele sunt foarte diferențiate dacă vedeți. 88,4% au uh, vorbit despre uh, identitatea israeliană, 9% au vorbit despre identitatea religioasă, Vreau să felicit subcomisia pentru drepturile omului, pentru că eu sunt și la Comisia pentru Afaceri Externe, pentru că a preluat acest subiect, dar cred că este important să fim foarte atenți uh, în legătură cu nuanțele acestei situații, mai ales atunci când vorbim despre un acord de asociere. Uneori atunci când vorbim despre Parlament, dacă folosim această terminologie palestinian, arab, Cred că trebuie să uh, fim mai conștienți despre profunzimea acestor noțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc uh, ambilor uh, membri ai Knesetului. Mă bucur să le urez bun venit uh, la Comisia DROA. uh, very careful and I was Am fost extrem de impresionată de prezentarea domnului Jabarin am uh, pregătit niște întrebări înainte de prezentarea dumneavoastră, dar unele dintre ele și-au găsit deja răspunsul în prezentare. Și m-am pregătit să vă întreb dacă uh, arabii israelieni au dreptul să studieze în uh, limba lor dacă au acces la educație la toate nivelurile, dacă au acces la locurile de muncă, dacă au drept de vot, dacă au dreptul de a fi ales, dacă au dreptul de liberă asociere, uh, libertate de expresie, libertate de decizie, dar toate, de religie, mă scuzați, dar toate aceste întrebări și-au găsit deja răspunsul. N-am fost surprinsă pentru că știu deja uh, realitatea de acolo. Toată lumea e respectată în Israel, ceea ce este un lucru foarte bun și este un uh, început foarte bun. M-am uitat și la cifrele pe care le-ați prezentat cu mare atenție și ați spus că arabii israelieni, bărbați, au o rată de ocupare de 74% prin comparație cu uh, cetățenii evrei care au o rată de ocupare de 84%. Având în vedere că avem doar 20% uh, arabi israelieni, sunt mai mulți arabi israelieni cu loc de muncă decât evrei israelieni. Dacă facem o comparație între cifre, 74% din 20% înseamnă mai mult decât 82% din 80%. Ar fi și asta un lucru. Și observ că aveți și o prezență bună în Knesset. Și asta este un uh, semn bun. Poate la fiecare mandat numărul parlamentarilor poate să crească și asta este un semn bun, pentru că aveți nevoie de o prezență acolo, aveți nevoie de o voce pentru a apăra drepturile comunității pe care o reprezentați. Colegii mei au uh, făcut deja câteva observații foarte bune legate de intervenția dumneavoastră și voiam să profit de prezența dumneavoastră aici pentru a vă întreba cum credeți că puteți să îmbunătățiți dumneavoastră, ca politicieni arab-israelieni, membri ai Knesetului, cum puteți îmbunătăți relațiile dintre Israel și autoritatea palestiniană? cum puteți avea un rol pozitiv între, în negocierile dintre liderii celor două uh, instituții, cum puteți preveni discu discursul instigator la ură împotriva Israelului, pentru că nu ajută foarte mult uh, arabii israelieni dacă aceste discursuri instigatoare la ură uh, sunt, există în continuare în Israel și în țările din jur. Asta nu cred că vă ajută nici pe dumneavoastră prea mult pentru a discuta și a promova la nivelul Knesetului uh, legi mai bune și mai multe drepturi pentru comunitatea dumneavoastră. Deci cum puteți îmbunătăți situația? Cum puteți uh, să ajutați palestinienii Uh, conduși de autoritatea palestiniană să aibă o viață mai bună acolo, pentru că acolo nu prea putem vorbi de drepturi. Și îmi amintesc uh, de lipsa de drepturi a minorității creștine de acolo, atât în Ramala cât și în uh, Fâșia Gaza. Deci puteți să vă referiți și la aceste lucruri, pentru că mie mi se pare foarte important, chiar pentru situația arabilor israelieni în Israel. Mulțumesc! Domnul doctor Peri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar trei minute la dispoziție, așa încât voi încerca să fiu succint. Să vorbesc un minut despre trei subiecte. În primul rând. Da. Vechea mea uh, prietenă și dragă prietenă, nu bătrână, ci doar uh, uh, cu vechime, eu n-am fost invitat. Eu am venit datorită faptului că astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Holocaustului și ambasada noastră a aflat că astăzi la Comisia DROA are loc o discuție despre uh, minoritatea arabo-palestiniană și am venit cu mare plăcere. Deci, în continuare, cred că este un subiect intern, de politică internă pentru Israel. Dar, măcar dacă organizați o discuție, uh, ar fi trebuit să invitați și un reprezentant al uh, guvernului, un politician israelian, un reprezentant al Knessetului. Acesta este protestul meu. Da, avem o problemă cu uh, autorizațiile de construcție. 70-80%, dacă nu mă înșel, dintre clădirile uh, construite de arabii israelieni nu sunt uh, legale și trebuie să găsim o soluție. Pentru că nu e o soluție să interzicem toate casele. Știm că societatea arabă se confruntă cu o problemă uriașă încercând să reorganizeze, să se reorganizeze și cred că încă ne lipsește o soluție la această problemă, care are legătură și cu problemele lor. Dar suntem pe drumul cel bun. Este esențial în societatea din Betlehem. Da, n-am timp să intru în amănunte. Al doilea punct, da, cred că domnul Belder a avut dreptate când a vorbit despre problema identității. Este aproape imposibil să găsești terminologia adecvată. Pentru că provine din tine, provine din sentimente și nu există nicio îndoială că uh, partea de uh, societate arabă este conectată cu partea de palestinian, și există o dilemă foarte mare chiar și în societatea arabă și este o dilemă mare și la nivelul societății israeliene. Pentru că noi suntem un stat cu o vechime de 70 de ani, plin de probleme, avem o populație provenind din toate colțurile lumii și va fi nevoie de câteva generații până să ajungem să lămurim uh, lucrurile. Și al treilea punct către dumneavoastră, doamnă Mănescu, da, este uh, adevărat, ai dreptul de uh, vot, ai drept să înveți și numărul de uh, bărbați arabi implicați în economia israeliană este foarte mare și trebuie să facem ceva mai mult pentru uh, femei, pentru celălalt sex. Uh, dar ați pus o întrebare legată despre, de modul în care noi am putea să îmbunătățim relațiile cu uh, autoritatea palestiniană. Am avea o, nevoie de o zi întreagă de explicații, dar o să vă dau o singură frază. Există o criză aici pentru care nu poți uh, învinovăți nici Israelul, nici autoritatea palestiniană. Cred că ambele părți au uh, o parte de vină. Dar uh, până acum uh, și noi și autoritatea palestiniană au dat greș. O separare între noi și palestinieni este un element esențial și este în interesul Israelului. Să sperăm că noul guvern din Israel, atunci când va fi ales, și noua generație de palestinieni va găsi o cale să se întoarcă la masa negocierilor. și va găsi o cale să meargă spre o soluție justă și corectă pentru ambele tabere. Thank you for this uh, important uh, uh, Vă mulțumesc pentru aceste întrebări importante. Aș dori să Încep cu ce spunea domnul Perry la final, faptul că Israelul este un paradis. Poate că e adevărat pentru evrei. Israelul ar putea să fie un paradis, dar numai pentru evrei. Nu și pentru minoritatea arabă din acest stat, care este însemnată. Și de aceea sunt aici. Pentru că eu cred că un stat democratic, dacă e să fie paradis, să fie paradis pentru toți. Nu poate să fie un stat democratic pentru majoritatea evreiască și să fie un stat evreiesc pentru minoritatea arabă. Nu poate să fie un paradis pentru evrei și n-aș spune alternativa la paradis pentru arabi, dar nu poți să compari Israelul cu statele nedemocratice sau cu state din, state din Orientul Mijlociu. Suntem politicieni cărora ne pasă de valorile democratice, de drepturile omului în regimurile democratice. De aceea suntem aici. Aspirăm către o democrație de plină și aș dori să compar Israelul cu Europa, cu state care respectă drepturile omului și să încerc să aflu de ce eu nu mă bucur de aceleași drepturi pentru minorități, dacă mă uit la Belgia, de exemplu, și modul în care uh, ține cont de minoritățile lingvistice. Și mai sunt și alte exemple. Locuințele, un exemplu care a fost menționat în mai multe dintre întrebările de aici. De când s-a înființat statul Israel, numărul uh, minorității arabe a crescut de poate 9-10 ori. Dar N-a fost niciun fel de altă comunitate arabă înființată în ultimii 70 de ani, în timp ce au fost sute, poate chiar peste o mie de comunități noi înființate, în special pentru comunitatea evrească. Și bineînțeles că e și problema acestor autorizații de construcție, pentru că nu există comunități noi, nu există spațiu să construiești, nu există niciun fel de plan de dezvoltare pentru comunitățile arabe. Deci oamenii uh, sunt forțați să construiască ilegal, pentru că guvernul le oferă alternative, nu există proiecte de locuințe. Ceea ce duce la aglomerare, la sărăcie, la statut economic inferior. Și asta mă duce la problema aceasta a violenței interne toată această situație de inferioritate socioeconomică duce la violență internă în cadrul comunităților arabe. Un, unele dintre acestea s-au deteriorat, au ajuns să fie un fel de mahalale. Și um, mă voi referi și la problema poliției israeliene care nu-și asumă răspunderea în anchetarea și acuzarea persoanelor um, vinovate de aceste violențe. Se pare că le convine, le e ușor celor din poliția um, israeliană să lase violența să continue fără să ia măsuri. Mă uit, de exemplu, la orașul meu, Belfahem, unde statisticile arată că din 200 de anchete deschise, din cauza violențelor interne, n-a fost decât uh, un rechizitoriu deschis uh, care a ajuns în instanță. Deci, e clar că nu se iau măsuri constructive. Aș încheia spunând că statutul nostru de inferioritate nu se referă doar la aspectele socioeconomice care derivă din uh, discriminarea din partea discriminat din partea guvernului de stat, dar e vorba și de o serie de legi privind educație, serviciile uh, religioase, identitatea, educație și așa mai departe. Avem școli în arabă, dar noi nu coordonăm programa. Este dictată de către guvern. Eu vreau să-mi um, studiez literatura, istoria și așa mai departe ca uh, să citesc um, Uh, poeți uh, palestinieni arabi, dar aceștia nu sunt prevăzuți în sistemul uh, de educație. Mi se, um, sunt privat așadar de posibilitatea de a um, cunoaște moștenirea culturală. De aceea statutul nostru este inferior și prin lege, nu doar prin standardele sociale economice. Deci pentru mine, voi încheia acum, dacă respingem ideea că Israelul este stat evreiesc pe baza faptului că asta înseamnă uh, că face discriminare împotriva mea, deși sunt uh, comunitate indigenă, sunt cetățean născut acolo. Asta vă spun că, pe de-o parte, avem statul evreiesc care acordă prioritate cetățenilor evrei și uh, mai este diferența uh, unui stat care trebuie să fie democratic, pentru că asta înseamnă că trebuie să le acorde tuturor cetățenilor același drepturi, așa cum se întâmplă în Europa. Deci, noi nu putem să trăim cu această situație în calitate de comunitate indigenă. E complicat. Și um, nu știu, mă refer și la ce spunea și colegul, pe poate că ar trebui într-adevăr să venim cu o, o, o vizită, cu o delegație de uh, constatare acolo pentru a vedea care este situația și pentru a vedea cum ar putea Israelul să adere la standardele europene și internaționale în ceea ce privește protecția minorităților. Sper că putem să fim de acord asupra acestui lucru. Domnul Peri, știți că puteți întotdeauna să începeți să vorbiți cu mine. Eu sunt uh, dispus. Da, eu vreau să vorbesc și să am un efect, să influențez ceva, nu doar să vorbesc de dragul de a vorbi. Vă mulțumesc. Volevo fare una precizazione e una brevissima considerazione. Mulțumesc. Uh, aș vrea să aduc și o lămurire și apoi un comentariu pe scurt. Ce lămurire? Domnul Peri n-a venit așa din întâmplare aici. Există o uh, idee de a avea um, opinii divergente. oficial diciamo così. Este reprezentantul oficial în uh, dezbaterea noastră. Nu l-am ales din întâmplare. A doua observație pe care vreau să o fac, în legătură cu amestecare și ingerențe, cred că din de când uh, suntem în acest Parlament. Știm că am mai discutat și despre Tunisia în acest Parlament, altă țară arabă. Am făcut presiuni uh, atunci pentru a avea o egalitate de drepturi, pentru că a fost invitată o doamnă și așa mai departe. Tot ceea ce se întâmplă într-o țară care poate avea consecințe asupra Europei, poate avea consecințe asupra drepturilor omului. Și discuția din Israel despre legea fundamentală a fost discutată aici. Uh, au uh, fost foarte multe ziare, de exemplu, care au scris despre acest subiect. Au spus că există de fapt, prin această variantă de lege, posibilitatea de a reveni la un apartheid. Eu vreau să vă spun că în secolul 20 legile pe naționalitate, foarte multe țări uh, au cerut așa ceva. Au cerut aceste legi pentru că considerau că aspirațiile unei minorități ar putea să amenințe statutul majorității. În primul rând, Primii care au făcut această cerere au fost evrei și eu cred că trebuie să citim uh, istoria așa cum trebuie ea citită și să știm că există etape care trebuie parcurse. Eu sper însă că această discuție despre legea fundamentală să poată să fie purtată în cea mai bună manieră posibilă pentru ca să poată permite protejarea totală a drepturilor tuturor în Israel și să nu pună la îndoială faptul că Israelul este o țară democratică, suntem prietenii Israelului și e important să vorbim și de aceste aspecte care sunt esențiale pentru democrație și pentru opinia publică europeană. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și participare. Ok, allora. Cominciamo questo terzo scambio di opinioni. Începem acest al treilea schimb de opinii cu președintele Administrației Centrale Tibetană, Sikyong Lobsang Sangai. Am avut onoarea deja în noiembrie anul trecut de a avea patru oaspeți uh, din Parlamentul tibetan în exil, care fusese um, angajați în vizite în mai multe țări europene. Astăzi avem oportunitatea excepțională de a continua discuția noastră și analiza noastră asupra situației drepturilor omului în Tibet cu uh, Lobsang Tsangai, președintele administrației centrale tibetane. Aș vrea să vă urez bun venit dumneavoastră și tuturor membrilor delegației dumneavoastră. Este o mare oportunitate pentru ca să ascultăm direct din partea unui lider tibetan care sunt provocările comunității tibetane și care este viziunea dumneavoastră despre acest subiect. Totuși, ă, aceasta ar trebui să demonstreze că trebuie să oferim în continuare o platformă pentru cei care încearcă să facă progrese în dialogul și soluțiile pașnice pentru susținerea drepturilor omului. Pentru noi, uh, Tibetul reprezintă în primul rând o chestiune de protecție a drepturilor omului, omului universale, a drepturilor culturale, ale libertăților de religie, de culte și în același timp și de angajamente față de situația mediului și stabilității. Totul prin intermediul dialogului. Când spun că problema Tibetului este importantă pentru Parlamentul nostru, Poate că cineva s-ar putea gândi că e vorba numai de retorică, dar pot să vă demonstrez că acest uh, angajament a fost constant în foarte multele rezoluție, par, rezoluții parlamentare și audieri pe care le-am avut aici la Parlamentul European și dialogul pe care l-am deschis și prezența uh, Dalai Lama în uh, plenar a fost de asemenea un astfel de moment important. Joi, în timpul ședinței plenare al Parlamentului, am adoptat o rezoluție de urgență pe anumite cazuri izolate din China, dar uh, eu cred că angajamentul nostru trebuie să continue dincolo de aceste cazuri. Nu vreau să vă iau timpul cu discursul meu și vreau să vă dau mai degrabă cuvântul ca să puteți să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Vă rog. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru privilegiul și onoarea de a fi aici la Comisia DROA și, în primul rând, aș dori să recunosc și să aplaud uh, rezoluția de urgență adoptată recent de Parlamentul European care își exprimă îngrijorarea față de drepturile omului din Tibet și care solicită guvernului chinez să rezolve în mod pașnic, prin dialog, problema Tibetului. Dialog între reprezentanții guvernului chinez și trimișii lui Dalai Lama. Suntem foarte recunoscători pentru această rezoluție care transmite un mesaj clar către Beijing și anume că Uniunea Europeană, în special Parlamentul său, este îngrijorat uh, de situația drepturilor omului în uh, Tibet și trimite și un mesaj de, de speranță puternic către tibetanii din Tibet, pentru că există în continuare sute de tibetani uh, închiși Uh, aflați în uh, penitenciar pentru că au încercat să-și exprime părerile sau să-și exercite drepturile omului. Și pentru ei este un mesaj extrem de important din partea Bruselului că drepturile lor, deși sunt uh, încălcate, reprezintă un motiv de preocupare pentru Parlamentul European. Deci, acest an marchează al 60-lea an de ocupație a Tibetului de către China. Din păcate, 60 de ani de tragedie, de durere, de suferință și de represiune. Uh, Tibetul nu este o țară mică, este o țară foarte, care acoperă 2,5 miliarde de kilometri pătrați, deci este cât uh, Europa Occidentală. În momentul de față avem uh, o presiune politică, în sensul că dacă se adună 2-3 tibetani la piață sau uh, pe stradă să protesteze, vor fi imediat uh, arestați și aruncați în închisoare pentru o perioadă lungă de timp. Dacă ești prins cu o fotografie a lui Dalai Lama, poți să ajungi la uh, închisoare. Dacă ești prins cu o copie a Declarației Universale privind drepturile omului, poți să ajungi la închisoare. Uh, la un moment dat, uh, comisarul ONU pentru drepturile omului a, trans, a distribuit copii uh, poporului tibetan ale Declarației Universale privind drepturile omului, sfidând autoritățile chineze. Uh, la momentul respectiv, tibetanii nu au suferit niciun fel de consecințe, dar uh, Uh, imediat după ce ea a plecat, uh, nu știu care a fost soarta celor care au uh, primit o copie. Deci există o asimilare culturală la nivel universitar, la nivelul școlilor primare, gimnaziale, la liceu, pentru că educația se face în limba chineză, nu în limba tibetană, deși Constituția chineză uh, încurajează utilizarea limbii tibetane, acest lucru nu se întâmplă. Se întâmplă și discriminare economică. Dacă te duci în capitala Tibetului, uh, vezi că merge economia, sunt clădiri frumoase, sunt drumuri bune, dar dacă analizezi situația, afli că în capitala Tibetului, 80-90% din hoteluri, magazine, restaurante, chiar și taxiuri sunt uh, deținute și operate de chinezi, nu de tibetani. Și există și uh, discriminare socială. Chinezii se consideră superiori nu doar uh, tibetanii, tibetanilor. Uh, toți cei de la periferie sunt uh, barbari prin extindere și uh, belgienii ar fi barbari dacă se ia în calcul această definiție. Și apoi distrugerea mediului care are loc, după cum probabil știți, Tibetul uh, are 10 fluvii majore din uh, Asia și miliarde de oameni din Asia depind de apa care provine din Tibet. Criza care se întâmplă este reală, pentru că China deține 19% din populația lumii, dar doar 12% din sursele de uh, apă potabilă. Deci peste 400 de milioane de cetățeni chinezi se confruntă deja cu o criză a apei. Uh, Situația din Bangladesh e mai rău, în Pakistan mai rău, în India mai rău. Tibetul este sursa principală de apă pentru această regiune. Din păcate, cu schimbările climatice și cu încălzirea globală, 50% din ghețarii tibetani s-au topit deja. Până în 2100, NASA susține că cei 35% dintre ghețarii deținuți de Tibet vor uh, dispărea. Dacă se va întâmpla acest lucru, acea regiune se va confrunta cu o criză majoră de apă și în momentul de față Tibetul, cum spuneam, este sursa principală de apă pentru această regiune. Deci Tibetul este important nu doar din punct de vedere al drepturilor omului, ci și din punct de vedere al mediului. În ultimii 60 de ani ne bucurăm să spunem uh, dacă ne uităm la conflictele globale din uh, uh, lume, toate au apelat la violență și de aceea s-au bucurat de atenție. Mulți lideri din uh, capitalele diverselor țări ies la rampă și spun ceva pentru sau împotriva violenței care se întâmplă. Dar noi, tibetanii, am practicat non-violența în toți acești ani, deși uh, Uh, conduc o administrație în exil sunt ales democratic de tibetanii din 40 de țări. Deci practicăm democrația și drepturile omului. Drepturile omului, după părerea noastră, ar trebui să fie universale și uh, drepturile omului uh, definite universal ar trebui să fie aplicate. Dar fenomenul recent din uh, partea chineză este uh, că au drepturile omului cu caracteristici chinezești deci, uh, Declarația Universală a Drepturilor uh, Omului și rezoluțiile Parlamentului European nu li se aplică. Asta ar fi ideea. În ultimii 10-15 ani, dialogul pentru drepturile omului între uh, cu Beijingul, între Beijing și Uniunea Europeană și dialogul bilateral pe temele drepturile omului care a avut loc nu funcționează. Inițial, ideea a fost uh, uh, inițiată în speranța că dacă nu vorbești public despre drepturile omului și ai un dialog privat, chinezii uh, își păstrează onoarea și o să adere și ei la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Dar asta n-a funcționat. În ultimii 10 ani, situația din Tibet s-a înrăutățit. Spre exemplu, Uh, există o mănăstire unde existau 12.000 de uh, călugări. Dar în 12 luni între august 2016 și august 2017, mănăstirea a fost uh, demolată și au mai rămas doar 16, doar 6.000 de călugări. O altă mănăstire este iarăși demolată și trei călugări de acolo s-au sinucis deja, pentru că tot ce aveau ei era acest acoperiș deasupra capului. Și când acesta a fost distrus, li s-a distrus și viața și li s-a spus să nu se întoarcă niciodată în rungar și să practice budismul. Uh, și atunci nu mai au nicio opțiune decât să comită uh, sinucidere. La fel, 181 de tibetani s-au ars și au dat foc. Um, am uh, văzut că uh, noi am condamnat aceste practici, dar și anul acesta șase sau șapte tibetani din Tibet și-au dat foc. Asta arată cât de gravă este situația, cât de disperați sunt tibetanii pentru că uh, ajung să uh, și uh, piardă viața de, dreptul, de dragul apărării drepturilor uh, omului. Um, dacă um, ceea ce spun chinezii este adevărat că uh, tibetanii sunt mulțumiți și că trăiesc într-un paradis uh, social, atunci de ce și-ar da foc? Și vorbim aici despre agricultori, călugări, nomazi, um, elevi, uh, adolescenți, părinți, toate aspectele vieții tibetane din toate părțile Tibetului. Deci oameni din toate aceste regiuni comit autoimolare pentru că aceasta este situația din Tibet și de aceea apreciem foarte mult faptul că putem să vorbim de situația drepturilor omului în această regiune, în acest moment în fața Uniunii Europene. Și soluția pe care o propunem noi este una de cale de mijloc, adică undeva la mijloc între uh, separare și represiune. Adică dacă autoritățile chineze uh, încetează cu reprimarea tibetanilor și le dau o autonomie um, adevărată în temeiul dreptului uh, chinez al Constituției Europene, atunci noi nu o să cerem separare de China. Este o propunere care dă câștigauză tuturor, e una foarte rezonabilă la care s-a gândit Dalai Lama și care a fost propusă de către poporul tibetan. Și sper că liderii chinezi de la Beijing ne vor asculta și vor asculta și această rezoluție de urgență recent adoptată de Parlament și uh, vor invita vocea lui Dalai Lama să vină la Beijing și să uh, încerce să rezolve această situație în mod pașnic. Și cu aceasta aș dori să vă mulțumesc, uh, stimați membrii acestei comisii, comit, comisii și domnului președinte, pentru că mi-ați permis să vă vorbesc despre această situație din Tibet. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, grazie a lei. Ora ascoltiamo i deputati. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul deputaților și dau cuvântul doamnei Molly Scott Cato. I'd like to start by welcoming you to the... Aș vrea să vă urez uh, Bun venit la această comisie, mă bucur să vă văd aici și să trimiteți um, lui Dalai Lama toate urările noastre de bine. Sunt perfect de acord cu ce Ați spus despre modul în care se abordează în Tibet drepturile omului. Cumva este un fel de test, um, um, de, un fel de model de apărare pașnică a drepturilor omului și um, cred că și noi în Parlamentul European trebuie să facem ceea ce ne stăm putință pentru ca demersul dumneavoastră să fie încurnat de succes, pentru că altfel de cel ar mai urma alții. Asta vrem noi să spunem că uh, facem, că ne angajăm cât despre dialogul privind drepturile omului care s-a ținut în iunie anul trecut, a inclus și problema uh, Tibetului, printre alte chestiuni. Dar având în vedere situația din ce în ce mai rea a drepturilor omului în um, în China, așa cum uh, s-a indicat și de către documente Parlamentului săptămâna trecută. Uh, ce părere aveți? Uh, sunt eficiente aceste instrumente? Au dus la rezultate concrete pentru Tibet și aveți um, um, observații vis-a-vis -vis de ce a spus um, președintele Macron, care a spus că dacă discuta despre drepturile omului în discuțiile cu China e destul de contraproductiv. Mie mi se pare de neînțeles. Referitor la ceea ce putem face noi, noi suntem perfect conștienți de situație în Parlamentul European și comisarul Malmström uh, a vorbit despre comerț pentru toți și chiar și anul, uh, săptămâna trecută la Strasbourg a menționat cât de important este să fixăm standarde foarte înalte, inclusiv privind drepturile omului în uh, schimburile bilaterale și schimba este, bineînțeles, un partener extrem de important. Avem vorba de schimburi de peste un miliard în fiecare zi. Deci, cum vă gândiți că se împacă um, abordarea aceasta referitoare la drepturile omului și politica comercială în cazul Chinei um, și al Tibetului și um, dacă ne puteți da sugestii cu privire la progrese pe care le-am putea face aici? Mulțumesc, domnul Austrevicius. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule Sangai. Mă bucur să aflu care este situația din Tibet din partea cuiva ca dumneavoastră. Este, într-adevăr, o țară mare, um, mai ales dacă comparăm cu Europa de vest. Și avem o populație foarte puțin de densitatea nu este foarte mare, dar până la urmă populația este destul de mare, 6 milioane, există și un risc de migrație dinspre China continentală. Puteți să ne spuneți care sunt tendințele de migrație care au fost observate recent, mai ales în Tibet? Ce se sugerează în general tibetanilor referitor la criticile exprimate de către reprezentanți uh, tibetani cu privire la situația în care s-a înrăutățit sub uh, președinția lui Xi Jinping. Sunteți de acord cu aceste observații generale? În ce măsură uh, perspectiva aceasta influențează situația de pe teren. Care este experiența dumneavoastră referitoare la dialogul formal um, sau informal cu autoritățile centrale chineze? Sunt uh, eventuale rezultate care ar putea să ducă la speranțe pentru un viitor mai strălucit? Mulțumesc! Domnul Tocăș. Együtt voltunk a Tibet Vă mulțumesc! Ieri ne-am reunit cu prietenii din uh, Tibet și vreau să vă asigur și de data aceasta, domnule, că puteți să, ne, să vă bazați pe sprijinul nostru pentru că vom face tot ce ne stă în putință pentru a sprijini lupta pentru libertate și pentru a pleda pentru dialog pașnic, o luptă fără violență, așa cum este cea pe care o duceți dumneavoastră în apărarea intereselor poporului dumneavoastră. Noi vă sprijinim, uh, mai ales uh, dacă vedem uh, că în numele luptei împotriva extremiștilor, împotriva terorismului, se pot întâmpla foarte multe lucruri. E bine, pe de altă parte, în Tibet uh, lupta este cu caracter pașnic și vedem influența spirituală a lui a Dalai Lama și nu putem decât să vă felicităm pentru aceasta. Și Uh, Acum o săptămână ne-am ocupat de cazul Taf și Vanciuc. Uh, dumnealui s-a implicat pentru cultura tibetană, pentru limba tibetană și uh, suferă foarte mult în situația actuală. Libertatea de religie nu este garantată libertatea cultelor, activiștii, militanți în domeniul drepturilor omului și personalitățile sunt aruncate în închisoare. Deci, dragi colegi, trebuie să încurajăm uh, încercările de autonomie ale Tibetului. care sunt uh, reprezentate de guvernul tibetan cu președintele administrației centrale tibetane Lobsang Sangai. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra unui alt punct. Există un efort din partea Chinei de a limita și exclude limba tibetană și eu am citit că 30 de mii de profesori chinezi din Tibet și din guvernele și din uh, zonele uh, vecine trebuie să vină să fie să populeze zona pentru ca minoritatea uigură să nu mai poată să se mai exprime, să fie sufocată. Eu cred că la negocierile dintre UE și China ar trebui să facem mai multe pentru ca drepturile minorităților să fie mai bine acceptate. Iar în ceea ce privește subiectul biling, bilingv și al celor conviețuirii celor două limbi, citez, experiență în bilingvism ar trebui să fie împărtășită cu autoritățile chineze, astfel încât să se permită predarea a mai multe limbi în același timp protejând identitatea celor care vorbesc limba minoritară. Am putea încuraja de asemenea și o partajare a expertizei noastre, așa cum am făcut-o deja cu omologii chinezi în domeniul mediului. În domeniul mediului am reușit să construim o bună colaborare în foarte multe domenii, incluzând apa, gestiunea deșeurilor, biodiversitatea. Și eu uh, sugerez să ne concentrăm mai mult pe bilingvism și aș vrea să sugerăm SAE-ului să includă în, re, în reuniunile sale bilaterale cu China perspectivele speciale pentru uh, Tibet și domnul reprezentant special Lambrinidis ar putea să fie inclus și el în acest dialog, am putea să încercăm să găsim un dialog mai eficient cu partenerii chinezi. Vă mulțumesc! Grazie. Ora sentiamo la signora. Mulțumesc. Doamna Deria de la SAE are cuvântul acum, uh, din partea Chinei, care se ocupă de China. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați oferit o platformă pentru această discuție importantă, permițându-ne să luăm uh, poziție despre situația din Tibet. Aș dori să repet că Uniunea Europeană este uh, angajată față de politica o China și nu punem uh, la îndoială faptul că Tibetul este o parte integrantă a Chinei. În acest cadru vrem să ne angajăm cu China pentru a îmbunătăți situația la fața locului. Vrem să continuăm uh, să lansăm un apel către autoritățile chineze pentru a se implica pentru dialog și o rezoluție pașnică a situației din uh, Tibet, cu uh, respect pentru cultura, religia și tradițiile uh, tibetane, fără să se folosească nicio formă de violență, permițând un protest pașnic și respectarea uh, drepturilor omului în Tibet și în celelalte părți ale Chinei. Anul acesta este cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului și aș dori să subliniez că observațiile care s-au făcut aici cu privire la abordarea drepturilor omului în China sunt o provocare la adresa universalității drepturilor omului. China a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului și așteptăm ca și China să respecte acest lucru și să-și respecte obligațiile în cadrul dreptului internațional și din Constituția chineză, care trebuie să permită minorităților să se bucure de drepturi, dreptul la educație, în limba tibetană. În legătură cu dialogul bilateral pe drepturile omului dintre Uniunea Europeană și China, aș vrea să subliniez că existența dialogului pe drepturile omului nu a fost uh, un obstacol în calea Uniunii Europene pentru a face declarații publice și uh, de a-și exprima îngrijorările față de situația din China în multe ocazii, fie prin uh, declarații ale purtătorilor de cuvânt, fie din alte ocazii, am vorbit uh, despre activ- și despre activitățile militanților uh, tibetani care au fost acuzați sau au fost aduși în închisoare pentru exercitarea dreptului la libera exprimare, Tashi Yanciuc, Leo Sanchuk și alții. Ne-am implicat de asemenea în dezbateri în Parlamentul European, uh, dar și în dezbaterea de urgență care a avut loc pe 18 ianuarie în Parlament și am subliniat apelul nostru pentru eliberarea tuturor uh, prizonierilor uh, de conștiință, a tuturor persoanelor care au fost închise în China și lui Tashi Yanciuc. Și am repetat acest lucru deja de mai multe ori. Și nu ne vom opri aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru informația pe care ne-ați oferit-o. Aș dori de asemenea să subliniez că am luat notă de intervenția domnului Tăcheș, care a făcut o sugestie despre Uniunea Europeană care ar trebui să se implice mai mult pe drepturile minorităților și pe educația în limba maternă. Mă bucur să spun că am început de curând să lucrăm la un proiect prin care am putea să ne implicăm cu autoritățile chineze pentru ca să facem un schimb de experiență și așteptăm ca și autoritățile chineze să, să răspundă pozitiv la cererea noastră și să se implice cu noi pentru ca să mergem mai departe pe acest subiect. Mulțumesc! Grazie, nel darle la parola eh, volevo dirle che ovviamente i cinesi non hanno molto gradito la sua presenza qui al Parlamento europeo, tant'è che hanno scritto dicendo che avrebbero preso eh, delle decisioni in merito a questa presenza. Le possiamo assicurare che però questa notte abbiamo dormito, quindi le do la parola. Uh, thank you very much, Honorable Chairman. Uh, I know Mulțumesc, domnule președinte. Știu că guvernul chinez, așa cum ați spus înainte, nu este bucuros de prezența mea aici. Ambasada Chinei este foarte uh, ocupată acum și este o mare un gest important din partea dumneavoastră că m-ați invitat aici pentru ca să vă dăm o perspectivă despre partea tibetană. Când guvernul chinez spune că tibetanii sunt foarte uh, fericiți și mulțumiți. Noi, um, de fapt, vedem aceasta ca pe o provocare în, în calea democrației. De fiecare dată când avem uh, o alegeri în Tibet, avem un candidat tibetan și un candidat chinez și dacă eu aș fi candidatul tibetan, ceea ce aș face cu plăcere, pot să vă spun că am fi Uh, imediat uh, învingători la acele alegeri. Deci faptul că guvernul chinez nu permite alegeri libere și echitabile în Tibet uh, demonstrează că are ceva de ascuns. Nu cred că trebuie să merg prea departe pentru ca să vă convin că situația drepturilor omului în Tibet este gravă. Freedom House are un indice de libertate în fiecare an și anul acesta a fost mai rău ca anul trecut și tot așa. Tibetul a fost uh, chiar listat ca cea mai puțin liberă țară după Siria. Știm care e situația în Siria, dar după Siria, Tibetul este următoarea țară cea mai puțin liberă, cea mai puțin liberă regiune din această lume. Reporteri fără frontiere, de asemenea, au mai făcut o declarație bazată pe interviuri cu jurnaliștii de la Beijing și au spus că este mai dificil să găse, uh, aibă acces uh, pe jurnaliștii în Tibet decât să meargă uh, acolo. Dar câți dintre noi știu că este mai dificil să ai acces în uh, Tibet decât în alte părți? Uh, deputații din Parlamentul European, dar și președintele oficiului extern de bilateral ne-au ajutat foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această, acest schimb de opinii, dar să știți că deși există aceste schimburi, realitatea este că de când a început dialogul bilateral pe drepturile omului s-a transformat din rău în foarte rău. Guvernul chinez acum a implementat și a impus mai degrabă un sistem foarte bun de supraveghere, unde totul este monitorizat. S-a introdus o un, uh, carte identitate cu uh, date biometrice de a doua generație. Totul este înregistrat. Care este zona, care este mm, satul care ar vrea să protesteze. Acum doi ani, de fapt, guvernul chinez a închiriat 30.000 uh, de persoane în, se, în securitate numai pentru a garanta această uh, supraveghere, mai mult decât sectorul privat și uh, public în același timp. Deci situația de supraveghere este extrem de gravă. Toate aceste lucruri se întâmplă, sunt realitate. Din păcate, anul acesta se sărbătorește cea de-a 70 la an al Declarației Universale a Drepturilor Omului, care a fost o mare realizare pentru Tibet și pentru populația sa, uh, iar uh, de încălcarea drepturilor omului are o istorie deja lungă, iar faptul că astăzi, anul acesta, sărbătorim declarația este simbolic. Alții dintre dumneavoastră au spus că Tibetul a fost un model, n-a fost violent, a fost democratic și foarte multe zone de conflict din lume se uită la noi pentru a vedea care este modelul non-violent pe care pot să-l urmeze. Dacă e să facem o comparație între modele, de fiecare dată când liderii fac comentarii despre violență, despre terorism și despre alte forme de conflict, ei se uită spre noi și spun că poate că ar trebui să urmeze acest model. Nu neapărat modelul tibetan, dar un model pașnic. Indiferent dacă susții modelul uh, tibetan, există o influență asupra celorlalte regiuni, iar Tibetul a fost până acum un model. Acum ar trebui și este susținut de multe capitale din lume. Nu este deloc contraproductiv să vorbești despre drepturile omului și odată ce se vorbește despre ele și guvernul aude de acest lucru și când vorbim despre comerț, despre economie, tot ceea ce cerem de la guvernul chinez nu este decât reciprocitate și Uniunea Europeană poate cere același lucru. Ceea ce facem, faceți cu noi, putem să facem și noi cu voi și invers la aceasta trebuie să ne gândim. Noi nu spunem că guvernul uh, chinez trebuie să dea acces special uh, jurnaliștilor uh, europeni, ci ce spunem este că jurnaliștii pot veni chinezi, pot veni în Europa, pot participa la evenimente și la fel și jurnaliștii europeni trebuie să poată să vină în Tibet și trebuie să aibă această reciprocitate care ar trebui să fie norma. Sper că se va implementa așa ceva și sunt uh, conștient că bilingvismul este foarte important. Sunt un avocat al bilingvismului. Avem și avocații acestor lui bilingvism. Uh, când unul dintre ei s-a dus în China, a devenit uh, prizonier. Este în închisoare. Ceea ce arată că și dreptul protejat al bilingvismului nu este practicat în China. Nu vreau să merg mai departe pentru că nu mai am timp Vreau doar să mulțumesc domnului președinte și subcomisiei DROI pentru că mi-a dat posibilitatea de a mă exprima aici și să, de asemenea, mi-a dat posibilitatea de a supăra China. Dar dumneavoastră mi-ați adus o karmă pozitivă și sunt convinsă că măcar în viața următoare vom fi persoane fericite și deci sper ca și uh, tibetanii să poată realiza acest vis uh, pe care îl dorește și Dalai Lama pentru poporul tibetan. Mulțumesc! lei. lei, noi la Mulțumesc foarte mult.